Stimați colegi, haideți să începem, vă rog, fiindcă avem o ordine de zi foarte încărcată. Vreau să vă informez în legătură cu deciziile luate ieri de coordonatori, care ar trebui să fie adoptate de comisie. Am hotărât să alocăm puncte grupurilor politice și membrilor, iar coordonatorii au hotărât să aloce șapte puncte pe membru pentru toate grupurile politice. Sistemul de distribuire a punctelor uh, se va folosi până acum, se va menține în continuare. În al doilea rând, în ceea ce privește distribuirea rapoartelor și avizelor, uh, bugetul pe 2013, rolul Comisiei Europene, a, fo- a fost primit de socialiști și democrați. În ceea ce privește avizele legislative, uh, Propunerea de regulament în ceea ce privește programul cadru pentru cercetare și inovare a, a, s-a dus la ECR pentru politica maritimă și de pescuit la PPE, acțiunile climatice și de mediu, programul în acest sens Social social-democrații, regulamentul Parlamentului și Consiliului privind uh, programul statistic 2013-2017 încă nu ne-am hotărât, mai așteptăm o săptămână cu privire la directiva Parlamentului și Consiliului cu privire la alocarea contractelor de concesiune verzi, directiva Parlamentului și Consiliului privind achizițiile publice ALDE Total de primește și directiva, cealaltă directivă privind achizițiile publice cu privire la utilități, energie, transport și servicii poștale. În ceea ce privește instrumentul pentru asistență de preaderare, PPE-ul, instrumentul de vecinătate, tot PPE-ul, statisticile europene privind demografia, socialiști și democrații, mecanismul de protecție civilă, ECR avize nelegislative. S-au luat uh, două hotărâri, uh, instrumente inovatoare financiare în contextul noului cadru financiar multianual SND, IMM-uri, IMM-urile le revin uh, lui ALDE. Coordonatorii au hotărât să informeze secretariatul cât mai curând cu putință în ceea ce privește uh, preferințele și numărul de membri care va participa la cele trei delegații despre care am luat o hotărâre mai devreme. Aceste informații ar trebui să fie primite cât mai curând cu putință. Am hotărât că atunci când ne vom deplasa la Copenhaga, ne vom întâlni nu doar la nivelul președinției, ci vom avea o delegație mai amplă, mai multe vizite. Eu am unele îndoieli, vom reveni la acest subiect, dar vă spun ce s-a hotărât acum la coordonator. Domnul Van Nistelrooy a solicitat secretariatului să prezinte starea de fapt a posibilității de a avea noi rapoarte din proprie inițiative și Secretariatul va analiza această posibilitate care va fi discutată mai apoi. Domnul Van Nistelrooy a cerut în egală măsură ca secretariatul să se intereseze la ITRE dacă se poate să avem o, o audiere publică comună în ceea ce privește scările către excelență. Apoi la cererea unui coleg vom vedea dacă în luna martie am putea invita pe ministrul austriac privind dezvoltarea regională, privind uh, uh, dezvoltarea regională și cultura în Austria. Iată, acestea sunt uh, deciziile coordonatorilor și recomandările făcute comisiei noastre. Andrei Kovacev este alături de noi, deci putem să discutăm punctul 18 de, pe ordinea de zi. Foarte important, o chestiune dificilă în contextul uh, uh sporirii competențelor noastre și legăturilor între cadrul uh, de reglementare a politicilor și cadrul financiar multianual. Astăzi, deci, uh, discutăm acest document de lucru și avem un schimb de opinii. Uh, nu știu dacă uh, reprezentanții Comitetului Regiunilor sau uh, raportorii Comisiei pentru Bugete sunt alături de noi. Da, văd că da. Și am fost informată că am, mă scuzați, am fost informată că raportorii de la Comisia pentru Buget nu pot participa la dezbaterea noastră. Andrei, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur foarte mult că vă pot prezenta acest document de lucru privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și implicațiile sale asupra politicii de coeziune. În primul rând, ce s-a întâmplat până acum? Până acum discutăm doar uh, principiile de bază în ceea ce privește alocarea financiară după 2014 Discuțiile privind uh, cifrele naționale vor avea loc uh, după ce președinția daneză va primi un mandat uh, de la Consiliu, poate în luna iunie, um, așa se bănuiește. Propunerea Comisiei concentrează resursele pe două obiective care ar trebui să ducă la simplificarea arhitecturii acestei politici de coeziune. Cele două investiții sunt investiții în creștere și locuri de muncă și cooperare teritorială la nivel european. Finanțarea reprezintă un procent din finanțarea totală care este alocată politicii de coeziune. În contextul actual, aceasta poate fi percepută ca fiind suficientă, adecvată, dar trebuie să ne dăm seama de faptul că vor avea loc discuții de sus în jos la nivelul statelor membre și s-ar putea să se reducă acest procent de finanțare, ceea ce, bineînțeles, ar trebui să fie un lucru la căruia să ne opunem. Aș dori să fac acum câteva comentarii. În primul rând, în ceea ce privește stabilirea procentului de 2,5% din PIB, aici uh, vă rog să vă, adre- să, să vă uitați în uh, versiunea modificată. Nu este vorba uh, de produsul național brut, ci de produsul intern brut, fiindcă, iată, suma este mai mică. Plafonul pentru alocările pentru pentru politica de coeziune, deci sunt limitate la 2,5% din PIB. După mine, nu se justifică un asemenea procent și s-ar putea să aibă rol restrictiv pentru unele regiuni în ceea ce privește dezvoltarea acestora prin intermediul instrumentelor de politică de coeziune. Mai apoi, uh, cum spuneam, uh, acest uh, procent este îndoielnic și poate ar trebui să ne prezentăm avizul în acest sens în schimbul de păreri și să ne exprimăm foarte clar poziția în acest sens. Nevoile procentuale pentru îmbunătățirea capacităților uh, în vederea îmbunătățirii absorpției fondurilor pentru coeziune trebuie să fie luată în seamă în această perioadă. În acest context, propunerea Comisiei în ceea ce privește uh, reguli de, uh, de decentralizare automată uh, Haideți să trecem acum uh, Trecem la acest performance reverse și văd că um, din discuțiile de ieri uh, este, mă scuzați, este vorba despre rezerve de performanță pentru investiții în vederea creșterii locurilor de muncă și uh, a creșterii economice pentru, pentru regiunile cu cea mai bună prestație este ar putea fi pusă sub uh, semnul întrebării, fiindcă regiunile astfel și-ar putea pune obiective mult mai reduse decât în mod normal și astfel ar putea beneficia de pe urma acestei rezerve pentru uh, țările care nu au încă capacitatea de care este nevoie pentru a absorbi uh, finanțarea oferită. Ce garanții avem că nu se va întâmpla acest lucru în următoarea perioadă de programare? Eu cred că ar trebui să stabilim această rezervă la, doar la nivel național Încă un aspect foarte important discutat ieri îl reprezintă concentrarea tematică Avem nevoie de flexibilitate aici. Din contactele stabilite cu statele membre ne-am dat seama că pe de o parte, este bine să existe o concentrare. Cadrul financiar multianual trebuie să meargă mână în mână cu strategia 2020, iar uh, aici nu ne putem permite un eșec ca în cazul strategiei de la Lisabona. Deci, trebuie ca obiectivele noastre să fie coerente, dar regiunile sunt foarte diferite. Uniunea Europeană nu este un uh, teritoriu unic, există diferențe foarte mari de la nord la sud, est la vest, deci trebuie să stabilim clar posibilitatea ca regiunile să aleagă așa cum uh, hotărăsc ele de cuvință în, în funcție de această concentrare tematică care după mine trebuie discutată aici. Pe de altă parte, dați-mi voie să mă refer la, la procent, la această cotă uh, Există pentru trei tipuri de regiuni. Propunerea Comisiei este prea ambițioasă la nivelul procentelor. Este vorba de bani investiți în aceste priorități de concentrare tematică, 80, 60 și 50% și cred că, mai ales pentru regiunile mai puțin dezvoltate, ar trebui să avem uh, o obligație cu cel puțin 10% mai mică în ceea ce privește cheltuielile obligatorii legate de concentrarea tematică. Dar aștept bună răbdare să ascult și părerile dumneavoastră. Propunerea Comisiei în ceea ce privește concentrarea fondurilor către regiunile care au un PIB pe cap de locuitor de sub 90% din media eh, europeană reprezintă o măsură de coeziune, dar eh, facilitatea care va folosi fonduri pentru investiții în proiecte de infrastructură este la ora actuală un instrument destul de neclar, destul de vag. Trebuie să ni se explice cum vor fi alese aceste proiecte, cum uh, vor fi gestionate acestea. Propunerea Comisiei de a aloca 5% din resursele FEDER la nivel național pentru investiții în acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană este salutată în mm, mare. Forma folosită pentru stabilirea bugetului pentru Fondul Social European trebuie să se, trebuie să țină cont de nevoia de a asigura eficiența investițiilor în capitalul uman. Dați-mi voi să vă reamintesc de un uh, aspect foarte important din punct de vedere procedural. În conformitate cu articolul 312 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European nu uh, are prea mult de spus, uh, poate să accepte sau să, respingă propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual, dar în conformitate cu articolul 81 al regulilor de, de procedură, comisia responsabilă poate să întocmească un raport privind cadrul financiar multianual și o moțiune de rezoluție care să conțină propuneri de modificare în ceea ce privește punerea în aplicare a propunerii. Dat fiind că mandatul de negociere trebuie să fie întocmit de Parlament înainte de finele președinției daneze, Comisia pentru Buget nu a luat încă o hotărâre în ceea ce privește prezentarea unui raport interimar ceea ce însă nu ne împiedică pe noi să um, dăm uh, Comisiei pentru Buget un aviz privind cadrul financiar multianual și punerea în aplicare a politicii de coeziune. Iată de ce, dragi colegi, aștept cu nerăbdare să avem un schimb de opinii rodnic uh, astăzi și cu Comitetul Regiunilor. Îmi pare rău că uh, co-raportorii de la Comisia pentru Bugete nu sunt alături de noi pentru a afla cum stau lucrurile și la Comisia pentru Bugete, dar uh, sperăm că pe viitor cooperarea noastră va fi bună și, bineînțeles, și cu Comitetul Regiunilor. Vă mulțumesc! Very much. I would like now to go to... Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la raportorii din umbră. George Stavakakis va vorbi primul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru documentul de lucru pe care l-a prezentat și pentru munca excelentă pe care a depus-o. Cei doi raportori pe care îi avem uh, pentru cadrul financiar multianual poartă negocieri cu Consiliul pe baza unui mandat foarte clar care le-a fost uh, încredințat de Comisia Șure Mulți știu că e vorba și de un uh, capitol special privind politica de coeziune în acest raport al Comisiei SURE. Ultimul punct se referă la uh, sumele obligatorii pentru FSE. Uh, Comisia a avut întotdeauna o poziție, în, așa cum s-a explicat uh, ieri, și poziția este că întotdeauna am fost împotriva uh, acestor uh, sume obligatorii pentru că ele împiedică trasarea de politici. Sunt de acord uh, cu toate celelalte puncte uh, evidențiate de raportor și vreau să-i mulțumesc pentru munca excelentă. Vă mulțumesc. I'm sorry if Mikhail Teurer is not. He's not. Îmi pare rău, Michael nu este aici, așa încât îl rog pe François Alfonsi să ia cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, uh, suntem în linie cu ceea ce Comisia Buget a spus și ceea ce s-a spus ieri. În primul rând, trebuie să păstrăm cu orice preț o politică de dezvoltare regională în cadrul financiar multianual și Comisia noastră trebuie să prezinte argumente în acest sens uh, având în vedere că această politică de dezvoltare regională europeană uh, ar aduce o valoare adăugată în plus și ar fi o armă de combatere a crizei uh, și a dificultăților cu care se confruntă oamenii în aceste împrejurări. Este un uh, instrument care este marca Europei și este sufletul politicilor europene. Trebuie să transmitem acest mesaj și să înțelegem că costurile bugetare nu înseamnă numai să faci economii, pentru că asta ar fi să mergi împotriva Europei și ideii europene. În al doilea rând, mi se pare important ca Comisia, care are obiective foarte clare și un cadru foarte puțin flexibil în propunerile pe care le face, deci să o determinăm să fie mai flexibilă, fără să piardă din vedere prioritățile sale. Ceea ce lipsește în propunerile Comisiei astăzi este o propunere în sens unic. Avem impresia că intrăm într-o discuție pe marginea uh, programelor de dezvoltare și operaționale cu un punct de vedere care vine de la Bruxelles. Trebuie să facem loc și vocii regiunilor. Trebuie să punem în aceste programe uh, pentru viitor o mecanică de negociere și de schimb de opinii, astfel încât fiecare actor local să poată să-și afirme prioritatea. Comisia și Europa să vină cu prioritățile sale și să se poarte un demers de negociere în acest sens. Iată prioritățile asupra cărora ne concentrăm și cred că demersul pe care îl facem astăzi este vital uh, pentru viitorul Uniunii Europene în această perioadă 2014-2020. Mulțumesc foarte mult, uh, François. L-am auzit pe Flaun Lucas, care este raportor uh, la buget în Comitetul Regiunilor, așa încât ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat să fiu astăzi aici. Am ascultat cu interes ceea ce au spus colegii și cuvintele lor ilustrează ceea ce sper că veți vedea în avizul uh, care sperăm că susține poziția colegilor de aici în activitatea pe care o fac. Am adoptat uh, avizul pe 14 de <laughs> decembrie și uh, spun cu mândrie uh, ca o persoană care vine din Regatul Unit că nicio persoană din delegația britanică nu a votat împotrivă. E vorba de referință acolo la resursele proprii și totuși am reușit uh, să uh, trecem acest aviz. Considerăm totuși că avizul nu este decât un început. Uh, Aici începe munca adevărată, pentru că vrem să existe un impact asupra negocierilor și avem obiective politice în această dezbatere. În primul rând, vrem să uh, asigurăm că unele propuneri cheie din pachet vor fi uh, prezentate, crearea unor uh, categorii de tranziție și noile resurse, așa cum am spus. Dorim să combatem orice formă de condiționalitate macroeconomică și să îndreptăm uh, dezbaterea uh, în efectele multiguvernanței. Suntem extrem de încântat că rolul Parlamentului European în această negociere a fost consolidat, însă am fi încântați dacă ați uh, avea și puteri de codecizie cu alți actori în uh, acest uh, proces. Este extrem de important pentru viitorul democrației în Uniunea Europeană. Am pregătit avizul încercând să implicăm cât mai multe grupuri interesate și asta plecând de la Centrul European de Politici prin autorități locale și regionale și reprezentanților aici la Bruxelles. Am avut atelier de dezbatere cu grupurile interesate, dezbateri structurate și o gamă întreagă de întâlniri cu colegii de aici, uh, cu oficiali de la comisie, uh, reprezentanți ai uh, sau persoane de la reprezentanțele statelor membre. Am vrut să informăm ceea ce s-a spus în cadrul Comitetului Regiunilor pentru că este important să reflectăm uh, ceea ce cei care sunt direct interesați uh, consideră și uh, care sunt uh, uh părerile lor. Așadar, mesajele clare ale avizului ar fi uh, următoarele. În primul rând, structura și nivelul bugetului. Nivelul de finanțare propus trebuie văzut ca o cerință minimă care este necesară pentru a uh, veni în întâmpinarea așteptărilor. Uh, așa cum s-a convenit și strategia 2020, nu este credibil să uh, caz de acord asupra unui lucru în Bruxelles și după să procedezi astfel. Apoi la fondurile structurale uh, avem cu 3% mai puțin, uh, însă trebuie să avem o finanțare constantă. Salutăm referința explicită la coeziunea teritorială uh, la capitolul bugetar 1, însă considerăm că dacă scădem sub acest plafon, ar fi imposibil să realizăm ceea ce s-a propus în anumite zone. Am, ne-am exprimat uh, punctul de vedere asupra condiționalităților, mai ales pentru că ne opunem oricărei forme de condiționalitate macroeconomică. În împrejurările actuale, acest lucru ar fi contraproductiv și nu ar uh, încuraja autoritățile locale, regionale să uh, cheltuie uh, cât mai mult posibil susținem introducerea condiționalităților ex ante, care sunt un instrument pentru îmbunătățirea eficienței programelor și evaluarea capacităților tehnice și administrative și nu numai implementarea legislației. Dorim să asistăm la încheierea unui uh, acord de parteneriat uh, care să fie o condiționalitate exante și uh, repetăm opoziția uh, noastră la rezervele pentru performanță care Uh, vor ajunge să uh, ne conducă la o situație în care toată lumea are de pierdut, a lose-lose situation. Accentuăm faptul că condiționalitățile ex post și suspendarea fondurilor trebuie să se aplice numai în anumite condiții, dacă rezultatele scontate uh, sunt mult sub așteptări cooperarea strânsă între autoritățile naționale, regionale și locale este necesară pentru a institui aceste condiționalități ex post și suspendarea fondurilor trebuie să se facă pe baza unor criterii care să fie obiective și cuantificabile. S-a vorbit azi dimineață despre concentrările tematice și respingem uh, propunerea că fiecare uh, regiune trebuie să își uh, aloce aceste fonduri numai în anumitor priorități. Astfel de limitări la nivel comunitar nu ar asigura o valoare adăugată uh, dată fiind diversitatea uh, regiunilor și a provocărilor cu care acestea se confruntă. Uh, îndeplinirea obiectivelor din strategia 2020 uh, trebuie să fie posibilă, uh, mai ales în ceea ce privește egalitate de gen. Apoi, utilizarea culturii ca o forță motrice a creșterii economice și, în al treilea rând, crearea de oportunități eh, reale pentru întreprinzători și pentru tineri, eh, lucru care nu s-ar putea întâmpla eh, în unele regiuni fără aceste fonduri. Am vorbit de fondul social european și în ceea ce privește programarea strategică, trebuie să spunem că FSE trebuie să rămâne puternic ancorat în politica de coeziune. Susținem uh, această propunere pentru un cadru financiar multianual care să ducă la linii directoare pentru principalele fonduri europene. De asemenea, în termeni geografici, și având în vedere uh, politicile de coeziune care acoperă toate regiunilor și majoritatea fondurilor fiind îndreptate către regiunile cele mai sărace, trebuie în continuare să abordăm aceste provocări. Politica europeană de uh, coeziune este Europa în acțiune. Europa în acțiune pe stradă, la colțuri, în comunități, oriunde. Și nu trebuie să excludem pe unii uh, pentru că o duc ceva mai bine. Uh, Uh, susținem uh, propunerea cadrului multianual financiar uh, pentru crearea de categorii de regiuni. Și având în vedere ce a spus domnul Covacev, absorpția nu trebuie să ducă la un nivel de angajamente care să fie mai scăzut decât cheltuielile actuale, pentru că acest lucru ar fi în detrimentul tuturor. În ceea ce privește guvernanța, și aspectele politicii de coeziune, autoritățile locale, regionale competente și subliniez acest lucru, trebuie să colaboreze cu uh, autoritățile naționale în elaborarea și evaluarea uh, programelor de fonduri structurale și contractele asociate. Propunem pacturi teritoriale între autoritățile locale, regionale și naționale pentru a formaliza uh, planuri de parteneriat și îndemnăm pentru o implicare semnificativă a uh, autorităților locale și regionale în supravegherea și gestionarea uh, programelor uh, europene. Acest uh, uh, lucru este uh, esențial, mai ales atunci când vorbim de infrastructuri, de pildă la nivel personal am fost încântată de faptul că avizul a putut să implice atât de mulți colegi în elaborarea sa și sunt și mai încântată că a, s-a bucurat de aproape o susținere unanimă în uh, Comitetul Regiunilor. Acest lucru uh, îi dă uh, tărie ca document și va ajuta la dezvoltarea Uh, negocierilor. Fondurile structurale pot să uh, însemne foarte mult, mai ales pentru regiunile uh, sărace și cele care nu uh, au acces la fonduri. Politica de uh, coeziune funcționează, trebuie să o spunem sus și tare, nu numai aici, ci și Comisiei și statelor membre. Să nu uh, uh, asistăm cumva la schimbarea politicii de coeziune și a fondurilor uh, structurale. Mulțumesc foarte mult, Flo, și uh, rog pe Constanța Crel să ia cuvântul. Dank. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să îi mulțumesc raportorului din suflet pentru acest uh, document de lucru extraordinar și nu vreau să repet ceea ce a spus raportorul din umbră, sprijin tot ce a spus dar uh, aș avea totuși o întrebare de principiu pe care am uh, adresat-o și ieri coordonatorilor. Mă îngrijorează profund și vă rog să-mi explicați procedural faptul că atunci când am negociat cadrul financiar s-au stabilit anumite lucruri pe care în pachetul legislativ pentru politica de coeziune trebuie să le stabilim. Deci în pachetul legislativ. Mi se pare foarte dificil faptul că raportorul ține cont de stadiul discuțiilor în documentul acesta, dar nu ține cont și de ceea ce s-a discutat sau Comisia pentru Bugete cu Consiliul decid dacă avem o concentrare tematică sau nu și dacă da, care este cota procentuală și unde se îndreaptă aceasta. Mi se pare foarte dificil acest lucru și cred că acest mandat trebuie să fie elucidat. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu așa sunt descrise lucrurile în raportul Gariga. Acolo lucrurile sunt la un nivel mult mai general, vorbim mai mult despre sumele globale, sumele totale și despre obiectivele noastre în cadrul politicii de coeziune. Dar nu este pentru prima dată când aud că intrăm deja în cadrul uh, financiar multianual, în cele mai mici detalii și cred că trebuie să avem mare grijă să nu ne punem singuri uh, piedici în calea noastră și domnul raportor a zis pe bună dreptate că la sfârșit nu putem spune decât foarte simplu da sau nu. Trebuie să avem mare grijă. problema mea nu este că nu aș avea încredere în domnul raportor, în sensul că ar, ar promova interesele comisiei noastre. Dar am rezervele mele vis-a-vis de faptul că nu așa, Comisia pentru Bugete va ține cont de urmări. Și de aceea aș dori să explice domnul raportor și să verifice cu exactitate care este mandatul pe care îl are Comisia pentru Bugete, ce nu conține acest mandat și ce influență ar putea avea acesta. Mulțumesc. Uh, Președinte, mulțumesc. Și eu aș vrea să susțin uh, ceea ce a spus Constanța. Cred că trebuie să verificăm dacă mandatul Comisiei Buget este exact același ca în calitatea Comisiei Sure pentru că în cazul Comisiei Sure mandatul era altul, trebuiau să justifice uh, cifrele referindu-se la politici dar toți am contribuit la acest raport. Nu a fost hotărât de Sure fără să asculte uh, poziția noastră, așa încât trebuie să vedem uh, care este mandatul. Al doilea rând, care este calendarul Comisiei Buget, pentru că dacă Comisia Buget dorește să influențeze poziția care va fi adoptată de summit în iunie sau în iulie, uh, probabil că trebuie să voteze în uh, comisie nu mai târziu de uh, perioada în următoarele două luni. Deci uh, trebuie să se ia uh, decizii în ceea ce este cadrul de reglementare. Această problemă a timpului și a mandatului uh, trebuie clarificată, însă cred că astăzi nu avem răspunsurile necesare. Thomas Deutsch. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, aș uh, dori să-mi exprim uh, recunoștința și aprecierea pentru documentul de lucru care a fost prezentat de domnul Covacev. El se încadrează foarte bine în, legis- în inițiativele legislative pe care le-am elaborat până acum. Aș dori să fac uh, două comentarii pe lângă ceea ce s-a spus până în prezent. Ceea ce uh, voi spune a fost deja introdus oarecum de cele spuse de Constanța. Am uh, ascultat uh, schimbul de opinii în uh, comisie în ultimile luni și după asta am impresia că în Comisia Europeană există două ateliere diferite care elaborează idei diferite în legătură cu viitorul politicii de coeziune. O școală de gândire, să-i spunem, formulează obiectivele strategice ale politicii de coeziune, aceasta este atelierul sau școala care creează propuneri pentru a susține uh, activitatea comisarului Han uh, în mod public la întâlnirile comisiei și uh, în Parlament comisarul Han explică aceste obiective strategice și acestea sunt obiectivele în care Uh, Comisia este susținută foarte mult de Parlament și o altă școală de gândire din Comisie care pare să nu țină uh, cont de aceste obiective strategice și care se aplacă asupra unor legislative și inițiative uh, legislative inclusiv uh, propuneri de legislație pentru cadru financiar multianual. Așadar, impresia mea este că există o ruptură, că nu există o legătură între uh, propuneri și viziunea strategică care a fost uh, expusă acestui comisii și publicului larg în ceea ce privește politica de coeziune și asta uh, este ceea ce a spus și Constanța. Și o a treia problemă. E o mare problemă dacă comitetul, Comisia Regii are vreo influență asupra viitorului politicii de coeziune și asupra hotărârilor luate în această privință. Pentru că chestiunea în discuție este că dacă lucrurile continuă în ritmul în care s-a pornit, asta ar însemna că delegația de negociere uh, a Comisiei Europene și uh, Comisia Buget vor fi implicate în uh, consultări pe marginea bugetului și vor hotărâ asupra unor chestiuni fundamentale legate de politica de coeziune și noi nu vom face decât uh, să punem uh, glazura, ornamentul pe uh, tort. Deci e o problemă care trebuie clarificată cât mai curând cu putință, astfel încât obiectivele și soluțiile concrete să fie interrelaționate, să existe o legătură între ele. Sigur, e problema uh, bugetului uh, și unele uh, chestiuni sunt încă sub semnul întrebării, dar munca Comisiei de regii trebuie să fie avută în vedere. Apoi, o a doua problemă legată de ceea ce a spus domnul Kovacev. Aș sublinia, aș evidenția aceleași patru puncte pe care le-a menționat în introducerea sa susținerea acordată uh, unor state membre din fondurile de coeziune. Trebuie să maximizăm această susținere la 2,5 din uh, PIB, acest lucru nu este acceptabil. Acest lucru este în contradicție cu obiectivele strategice formulate de comisar și de uh, comisie. În ceea ce privește concentrarea tematică, cred că este important ceea ce a spus raportorul. Principiul flexibilității este esențial și propunerile concrete legate de uh, concentrările tematice, acestea sunt în contradicție. Domnul Albrecht a susținut deseori faptul că multe facilități, inclusiv uh, facilitatea sau instrumentul Connecting Europe, diferite soluții se referă la un sistem de categorii și la soluții care nu sunt suficient de clare. Această lipsă de claritate îngreunează munca. După părerea mea, este esențial să mergem dincolo de acordurile pe marginea strategiilor. Sigur, acordul este important, însă trebuie să discutăm soluțiile concrete și cred că propunerile făcute de domnul Covacev merg în această direcție. Președinta, dragi colegi, Uh, aș dori să închei lista vorbitorilor. Avem șase vorbitori pe liste, mai avem 12 minute, astfel încât uh, două minute uh, pe vorbitor, dacă vreți să începem sesiunea de votare la timp. Două minute de fiecare persoană. Îmi cer scuze, spune președinte, președinta, dar ieri 20 de persoane nu au putut să ia cuvântul. Îmi Uh, Lamberto ai cuvântul două minute. Is, is, is dat wel eerlijk? Want gisteren heb ik wel het woord gehad. Goed, ben... Is dat dacă corect. Oricum, um, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Eu nu văd lucrurile așa în negru. Cred că avem o propunere foarte bună din partea comisiei. Dacă n-am fi avut această propunere, sigur am fi ajuns noi la aceste concluzii. Haideți să recunoaștem faptul că este un bun punct de plecare. Ieri am avut deja ocazia să vorbim despre și să cădem de acord asupra unor elemente din documentul de lucru, în speță pe marginea concentrării tematice. Și până la urmă, eu consider că ar trebui să ținem cont și de răspunsurile pe care le așteaptă Comisia pentru Bugete. Eu aș dori să știu din partea acesteia, în schimb, care este viziunea ei față de problema capping-ului, a plafonării. Pentru că unele state membre sunt foarte afectate în uh, perioada 2014-2020. Și de aceea cred că trebuie să ținem cont de întrebările pe care le are Comisia pentru Bugete, dar în același timp să așteptăm răspunsuri din partea acesteia la întrebările pe care le avem noi, pentru că altfel lucrurile nu pot merge mai departe. Suntem oameni cu toții, chiar și în viața politică. Sunt oameni cu care putem vorbi. Să vedem cum mergem mai departe. Așa stau lucrurile. Și dacă vorbim cu domnul Lamazur și cu toți ceilalți și dacă, dacă nu reușim să vorbim cu ei, atunci uh, avem o problemă. Înseamnă că nu ne-am descurcat noi bine. Vis-a-vis de cele spuse de Constanțe, sunt cu totul și cu totul de acord. În sensul că noi trebuie să avem grijă să nu fim prinși în offside, pentru că noi sunt cei care decidem, ca legiuitori. Mulțumesc! Thank you very Mulțumesc pentru disciplină, Jan Olbricht. Yes, I will be, uh, <clears throat> trying to... Voi încerca să fiu succint. Mai întâi, sunt de acord cu faptul că nu trebuie să separăm competențele Comisiei pentru Bugete, în sensul de a intra în uh, elementele de coeziune. Apoi, când vorbim despre cadrul financiar multianual, trebuie să sprijinim poziția conform căreia trebuie să avem un buget mai mare, la modul general, pentru că nu vorbim aici doar de coeziune. Vorbim despre bugetul cel mare, cel puțin așa cum a fost el propus. Mai întâi, sumele din buget, apoi proporțiile politicii de coeziune în buget ne dorim o poziție mai puternică a acesteia în buget. Apoi, în al treilea rând, există unele elemente controversate în acest document, care nu s-au bucurat de un consens din partea noastră. De exemplu, propunerea care stabilește un procentaj de 2,5 din PIB. Propunerea este de a crește acest procentaj sau de a renunța la capping sau de a-l face mai flexibil sau de a-l face diferit în funcție de fiecare stat. Există răspunsuri diferite la toate aceste întrebări. Al doilea element. Raportorul susține că cele 5% din rezerva de performanță nu sunt corecte. Întrebarea este, suntem de acord cu faptul că rezerva de performanță nu este corectă? 5%? Apoi, suntem de acord cu toții că 25% din FSE este corect? Pentru că raportorul scrie că acest lucru constituie un mijloc eficient de a garanta eficiența investițiilor. Deci 25% și 40% din FSE pentru regiunile mai dezvoltate. De aici rezultă o dezbatere între noi. E clar că nu toți suntem de acord cu acest punct de vedere, dar cred că în primul și în primul rând ar trebui să dăm avizul nostru Comisiei pentru Bugete și să spunem că, în general, bugetul mai mare joacă un rol important, dar, de asemenea, politica de coeziune trebuie să joace un rol mai mare. Mulțumesc. Ian, eh, very much. Mulțumesc foarte mult, Ian. Derek Wong acum. Yes, uh, uh, thanks, Chair. Uh... Mulțumesc. Mă bucur că prezentarea COR a fost făcută de o colegă din partea Regatului Unit, pentru că astfel se demonstrează că nu toți din Regatul Unit sunt anti-UE. Mulți suntem pro-europeni and indeed see the benefits of the EU. Și înțelegem care sunt beneficiile Uniunii Europene, în special în materia politicii de coeziune. Eu vin dintr-o zonă unde aceste fonduri sunt absorbite enorm. Aș dori să vorbim despre proces. Date fiind ultimele runde de discuții pe marginea bugetului, noi în comisie am încercat să ne asigurăm că Parlamentul este suficient de implicat în următoarele negocieri MFF și că nu trebuie doar să-și dea avizul la final. Cred că lucrurile au mers foarte bine, dar acum reprezentanții Parlamentului trebuie să poată să asiste la Consiliul uh, Afaceri Generale, pentru că acolo se vor discuta aceste chestiuni. La final, cred că vom fi uh, reportat o victorie, pentru că vom fi implicați la nivelul Consiliului. Cât privește poziția pentru Comisia pentru Bugete, suntem înțelegător față de îngrijorările manifestate față de nivelul bugetului și față de faptul că politica de coeziune ar putea să fie mai prezentă pe viitor. Unii dintre membrii însă ar dori să înghețe bugetul, să-l reducă. Unii din anumite state membre au sugerat ca pe viitor după 2013 sumele care să intre în politica de coeziune trebuie să fie plafonate. Deci uh, vom avea probleme și la nivelul acestor discuții din perspectiva unor state membre. O altă îngrijorare se referă la sumele prealocate și la cuantumul acestora. Aici trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Avem 5% pentru zonele urbane, 5% pentru performanță și așa mai departe, este nevoie de o anumită flexibilitate și eu cred că va înțelege Comisia pentru Bugete aceste îngrijorări. Am vorbit despre buget în Comisia pentru Bugete și s-a spus și acolo că ne dorim o flexibilitate cât mai mare. Cred că vom deveni aliații Comisiei pentru Bugete dacă vedem lucrurile în aceeași lumină. Oricum, la toate aceste capitole avem nevoie de claritate, atât la nivelul nostru cât și la nivelul Comisiei pentru Bugete pentru că acestea se poate fi discutate în detaliu. Și cred că acestea trebuie să fie discutate și cu Comisia, pentru că, așa cum am spus mai devreme, multe dintre aceste probleme vor uh, fi dezbătute în Consiliu și multe probleme vor, fi, vor veni din partea unor state membre. Mulțumesc foarte mult, Cornelia Ernst. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc și eu domnului raportor care a arătat foarte concret despre ce este vorba sunt de acord cu dumneavoastră, în special în ceea ce privește plafonarea. Lucrurile trebuie discutate cât se poate de serios. Și trebuie să ținem cont de fiecare regiune ca să vedem ce înseamnă concret aceste măsuri și dacă nu cumva sunt contraproductive. Ați vorbit despre acel răspuns pe care trebuie să-l dăm noi, da sau nu. Nu știu dacă au fost deja, organi- au fost deja planificate consilie... Ă, negocieri comune, mai ales pe marginea acelor puncte care sunt considerate a fi critice. Ar fi foarte util să le discutăm împreună, noi cu Comisia de Bugete, pentru că cei de la bugete văd lucrurile diferit de cei care sunt efectiv în materia respectivă și poate că astfel putem să obținem explicații cât se poate de utile. Mi se pare foarte important. Întrebările mele vizează noile instrumente financiare. Cred că ele trebuie să fie discutate în mare detaliu și aș dori să mă refer mai ales la un raport. Suntem pentru fondurile despre care s-a făcut vorbire și pentru creșterea lor, dar trebuie să vedem unde să se facă aceste creșteri. Trebuie să vorbim exact care sunt aceste fonduri, unde trebuie să rămână ele neschimbate și unde măsurile noastre sunt uh, utile, acelea de a introduce fonduri. Noi suntem de părere, și nu știu dacă suntem o majoritate sau nu, că volumul total al uh, mijloacelor de coeziune este îngrijorător. Nu știu de ce fondurile reale pe care le avem în momentul în care nu ținem cont de Connecting Europe nu ar fi suficiente. Noi, practic, avem mai puține mijloace la dispoziție pentru coeziune. Avem însă mai multe țări, mai multe uh, regiuni uh, sărace și întrebarea este dacă o să ne ajungă banii. Știu că nu se nimeni nu vrea să discute aceste chestiuni, dar cred că este o dezbatere justificată, mai ales dacă discutăm despre uh, sărăcie. Apoi alocările către regiunile în tranziție și aici trebuie să discutăm în detaliu, să vedem care trebuie să fie sumele, să vedem de cât pot să beneficieze aceste regiuni. Nu sunt sigur că sumele vehiculate sunt suficiente, poate că trebuie ajustate în sus sau în jos, trebuie să discutăm în detaliu, după cum am spus, dar avem timp să o facem și o vom face. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, Jens Nielsen.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 vorbiți engleză sau puteți să vorbiți uh, greacă sau ce doriți dumneavoastră, spune doamna președinte. Bun, voi vorbi engleză atunci. Uh, try to do it in English. Okay. Uh, if the negotiating with the budget dacă negocierile cu bugetul, uh, cu Comisia pentru Bugete vor fi un dezastru, poate că ne vom schimba opinia vis-a-vis -vis de regulament. De aceea Constanța are dreptate în ceea ce spune veți vedea că voi vorbi mult despre nordul Suediei și nordul Finlandei pe viitor, dar nu acum. Acum mă limitez la a spune că raportorul și cei din, uh, de la Comitetul Regiunilor au vorbit și pentru mine au vorbit foarte frumos pentru că au apărat politica de coeziune și asta este de fapt ceea ce trebuie să facem. Este foarte important să o facem. Și trebuie să spun că unul din uh, statele membre care doresc reducerea bugetului este Suedia. Și motivul este că Suedia sprijină mai mult Comitetul Regiunilor în loc să sprijine guvernul Suediei. Mulțumesc. Uh, thank you, Jens. Mulțumesc, Jens, dar uh, înțelegi foarte mult că misiunea ta este să schimbi opinia guvernului, nu? So, uh, Sean Kelly, uh, the last speaker. Thank you. Ultimul vorbitor, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi și eu uh, engleză. Aș dori să comentez uh, asupra naturii generale a documentului. S-a spus că fondurile pentru coeziune și fondurile structurale trebuie să fie la nivelurile adecvate și se pare că în ultima vreme așa au și fost și sper să vor, că vor continua să fie. Aș dori să știu dacă pe viitor dacă suntem suficient de conștienți de beneficiile pe care le au acestea, pentru că eu cred că nu obținem suficiente beneficii față de ceea ce am investit. Dăm impresia statelor membre că vorbim despre propriile lor fonduri, chiar dacă oamenii care beneficiază de ele știu că vin din partea Europei, apoi euroscepticismul, atitudinile negative trebuie combătute. Acest lucru nu s-a întâmplat în ultima vreme. M-am dus la un birou al uh, Parlamentului European să rezolv o treabă și m-a spus că mai bine și am fost ignorat. Sper că pe viitor, în noile linii bugetare, să existe și un element de PR, de relații publice. Să se arate că s-au făcut eforturi pentru a aprecia ceea ce face Uniunea Europeană prin intermediul finanțării pentru fiecare stat membru, pentru guvernele statelor membre și, în cele din urmă, pentru beneficiari. Aș dori doar să se știe acest lucru. Atât voiam să spun. Mulțumesc foarte mult, Sean. Și înainte de a-l uh, ruga pe Andrei să comenteze, aș dori să spun și eu una alta, să fac un rezumat din, al intervențiilor. Ne place ideea dumneavoastră de a identifica acele puncte care trebuie să fie să se regăsească în poziția Parlamentului uh, în momentul când discutăm cu Consiliul despre cadrul financiar multianual. Și acum dumneavoastră cu raportorii din umbră trebuie să vă concentrați pe acele puncte care uh, au făcut obiectul unui consens Acum vă aparține cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Asta este esența, într-adevăr. Acest document de lucru este doar un punct de plecare. Nu se specifică care anume sunt punctele care trebuie discutate. Este clar că în cazul plafonării vorbim despre o limitare și trebuie să facem o creștere de 2,5%. Nu este decât o formulă matematică. Dacă e așa, să ne explice, pentru că nu știm cum s-a ajuns la această la această cotă procentuală de 2,5%. Rezerva de performanță, eu m-am opus celor 5% de rezervă de performanță, pentru că nu înțeleg de ce o regiune trebuie să sufere pentru că cealaltă nu performează. Pot fi motive politice în spatele acestei realități de multe ori. Ați spus o întrebare foarte bună și foarte importantă, doamna Kiel, și anume ce a fost mai întâi, uh, oul sau găina. Bineînțeles că trebuie împreună cu Comisia pentru Bugete să rezolvăm această chestiune, în special în ceea ce privește pachetul legislativ. Acolo trebuie să stabilim toate detaliile și sunt cu totul și cu totul de acord cu dumneavoastră. Trebuie să clarificăm mandatul pe care îl are Comisia pentru Bugete pe cadrul financiar multianual. Și când pot decide cei de la bugete pe marginea politicii de coeziune din perspectivă bugetară. Aș dori de asemenea să vă rog să ne sprijiniți în Comisia pentru Bugete. Poate că veniți în uh, reuniunea noastră comună cu ei Vă mulțumesc foarte mult pentru toate intervențiile. Aș dori să continu să elaborăm cu raportorii din umbră punctele pe care le-am identificat, să vedem dacă vorbim despre cote procentuale mai mari, mai mici, în ceea ce privește concentrarea tematică, flexibilitatea și așa mai departe. Trebuie să avem o poziție comună a comisiei noastre și să definim aceste puncte când mergem în Comisia pentru Bugetă. Mulțumesc! Bun, deci nu trebuie să mai luăm nicio altă decizie, spune doamna președinte, ci doar uh, continuăm lucrările în direcția care a rezultat în urma discuțiilor. Trecem acum la următoarea parte a ședinței, la votare și aș dori mai întâi să verificăm dacă aparatele funcționează. Așadar, uh, vă rog să introduceți cartelele de vot în aparat.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 Dragi colegi, introduceți cartelele de vot în aparate ca să verificăm sistemul. Dar să așteptăm să se așeze Marcus. So can we, we are opening the vote. Deschidem votarea pentru a verifica sistemul. Gata? Uh, the colleagues, you are checking the system, so the vote will be closed. Haideți să verificăm consolele de vot. Închidem votul imediat, dar vreau să mă asigur că toată lumea a verificat consolele de vot, da? Închidem votul. Trecem acum la um, proiectul de aviz privind viitorul aeroporturilor regionale. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Votăm deci cu amendamentul oral. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă. Verificăm 35. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Trecem mai departe la compromisul 6. Cine este pentru? Ala? Aprinde microfonul, te rog. În ceea ce privește compromisul 35, uh, am greșit, Bris și cu mine, noi eram pentru. Nu schimbă mare lucru, da, nu, nu se schimbă rezultatele, spune doamna președinte. Nu, numai așa, să se consemneze. Pentru viitor, în 20-30 de ani, să se știe. Bun. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 44. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 41 pentru 1 împotrivă, felicitări, se adoptă. Acum trecem mai departe la votul privind gestionarea de calitate a statisticilor europene. Un proiect de aviz, avem un amendament al domnului Besset, însoțit de un amendament oral al raportorului. Să opune cineva acest amendament oral? Nu. Deci, votăm amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și mai avem un amendament oral la alineatul 4. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Atunci îl votăm și pe acesta. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum, avem acum votul final electronic. Se deschide votul. Lambert, cum votăm? 44 pentru, o singură abținere se adoptă. Felicitări, am terminat cu voturile foarte rapid. Trecem mai departe la examinarea proiectului de aviz al lui Catherine Berder, asigurarea um, noastră de viață, capitalul nostru natural, o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020. Dau cuvântul doamnei raportor.

Catherine, haideți să încercăm, vorbește mai tare. Sper că nu pleacă toată lumea din cauza că am spus eu ceva. Comunicarea Comisiei privind strategia Comisiei privind, uh, privind biodiversitatea pentru 2020 uh, reprezintă o parte integrantă a inițiativei emblematice a Uniunii Europene privind eficiența resurselor. Se propun foarte multe idei interesante pentru um, pentru contracararea schimbărilor climatice, a pierderii biodiversității și așa mai departe. Iar avizul meu de la MV se regăsește în dosarul dumneavoastră și aș dori să vă împărtășesc câteva dintre părerile mele. În primul rând, la aliatul 1 este vorba despre legile biodiversității. Acesta nu poate fi uh, Uh, faptul că nu că există amenințări din partea speciilor invazive și asupra consumului resurselor naturale, această criză tacită, așa cum este numită. Iar acești factori vor avea un impact uh, serios asupra calității vieții cetățenilor din Uniunea Europeană, deci este nevoie de acțiuni urgente la toate nivelurile guvernamentale. În al doilea rând, este foarte important ca guvernele locale și regionale să țină seama de uh, amenințările la adresa habitatelor și biodiversității în toate proiectele întreprinse. În zonele urbane sunt, uh, nu, sunt un refugiu pentru foarte multe specii și uh, o oază a biodiversității, iar acest lucru trebuie să fie recunoscut și să se țină cont de aceste aspecte în finanțarea proiectelor, ceea ce se regăsește în aliatul 2 al, al avizului meu. Uh, Consider că este necesar să se sublinieze în aceste vremuri de nesiguranță financiară în care natura nu este considerată o prioritate, faptul uh, că economia verde reprezintă un potențial de creare de calificări și locuri de muncă și uh, investiții verzi în infrastructură care joacă un rol foarte important. Uh, a, ieri mi s-a spus acest lucru de către ministrul danez, chiar în această sală. Beneficiarii fondurilor structurale și autoritățile locale trebuie să cunoască mai bine importanța biodiversității, iar guvernele locale și regionale ar trebui să implice uh, mediul de afaceri mai îndeaproape și în dezvoltarea proiectelor. Ar trebui să ne uh, asigurăm că reușim să includem biodiversitatea în acțiunile noastre. Iar beneficiile ocrotirii biodiversității sunt înțelese de ONG-uri și grupuri de voluntari. Noi ar trebui să încurajăm să facă parte din procesul de planificare și uh, de livrare a proiectelor de finanțare. Aș vrea să mulțumesc experților, consilierilor mei, pentru cooperarea rodnică de care m-am bucurat. Aștept cu înrăbdare părerile colegilor mei în ceea ce privește acest subiect foarte important. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Catrin! Marco Scuria este alături de noi. Vorbiți în numele lui, da? Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Scuria nu mai este membru al acestei comisii. Eu uh, am uh, fost uh, rugată să îl înlocuiesc la acest raport în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc uh, um, colegii noastre pentru acest aviz, care este foarte important pentru activitatea comisiei noastre. Cu toții știm foarte bine faptul că programarea cheltuielilor și criteriile viitoare politici de coeziune reprezintă o parte centrală a activității noastre, despre care am discutat și ieri, iar aici intră și politica de mediu înconjurător și toate aspectele aferente acesteia joacă un rol foarte important. Deci, consider că este foarte important ca noi uh, uh, să transmitem acest aviz pentru a se ține cont de observațiile făcute de noi, mai ales în ceea ce privește legătura între politicile de mediu și și politicile de planificare teritorială, de urbanism. În egală măsură, aș vrea să subliniez importanța acțiunilor din așa numita agenda urbană. Este foarte important să se facă legăturile necesare cu această agenda urbană. Trebuie să se regăsească aici indicatori cu privire la măsurile care ar duce la creștere economică și la dezvoltare, făcându-le în același timp compatibile cu ocrotirea mediului înconjurător. Deocamdată aș dori să mulțumesc încă o dată doamnei raportor pentru activitatea desfășurată și ulterior vom face propuneri pentru a ne asigura că Propunerile făcute de comisiei răspunzătoare sunt folositoare pentru aceștia. Mulțumesc. Voce Holenciac din partea SND are cuvântul. Nu doriți să luați cuvântul? Ca raportor din umbra? Chciałbym wyrazić opinię, że w tej... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun câteva aspecte referitoare la această chestiune. Sprijinim întru totul uh, propunerea făcută și nu avem comentarii. Mulțumesc foarte mult! Raportul din partea verzilor are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Am dori să mulțumim uh, și noi uh, raportorului, doamne raportor, pentru acest aviz foarte bun, care numără foarte multe aspecte pozitive. Aș dori să vă spun că programul anterior cu privire la biodiversitate a eșuat uh, la nivelul punerii în aplicare, iar uh, grupul verzilor uh, salută elementele incluse în noua perioadă de programare. Înainte de a începe programele operaționale, trebuie să ne asigurăm că sunt puse pe picioare mecanisme care funcționează cum trebuie și sunt supuse unor controle adecvate. Legislația europeană trebuie să fie transpusă în legislația națională, iar prevederile cu privire la compatibilitate sunt foarte importante pentru ocrotirea mediului înconjurător, dar în procesul de aplicare trebuie să existe și criterii de evaluare. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Grecia. Comisia Europeană uh, pierde lupta pentru ocrotirea biodiversității în Grecia. Regulile se schimbă uh, și uh, noile reguli nu sunt aplicate. Avem o procedură uh, um, rapidă, iar ieri am adresat o întrebare domnului comisar Han și m-am referit la acest lucru, fiindcă a vorbit despre ocrotirea zonelor natura, dar nu există propuneri clare în acest sens, nu s-a propus nicio măsură. Uh, iar noi ne împotmolim și mai rău uh, în această criză mâloasă. Există foarte multe proiecte în desfășurare acum, uh, dar uh, se pare că se pune accent pe infrastructură și se neglijează mediul înconjurător, ceea ce înseamnă că costurile de mediu vor fi uriașe. Nu trebuie să ne gândim numai la economie, avem nevoie să protejăm biodiversitatea, nu putem vorbi despre creștere economică dacă nu ținem cont și de alte elemente în acest proces. Uh, și acestea fiind spuse, cred că avizul este unul foarte solid. Mulțumesc, Sean Kelly. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt de părere că Agenda verde nu mai aparține întru totul acum grupul, grupului verzilor, dar mulțumită activității verzilor, acum, iată, din ce în ce mai mulți uh, colegi își dau seama de importanța acestui subiect, ceea ce uh, se oglindește astăzi și în comentariile făcute de colegii noștri de la diverse grupuri și sunt de acord întru totul cu ce s-a spus. Uh, câteva aspecte care mă surprind. A, a, Agenda biodiversității, agenda verde sunt foarte importante și trebuie să se țină cont, fiindcă este vorba de reguli care trebuie aplicate. Apoi, în ceea ce privește numărul de școlare din școlile din zonele urbane care au șansa să fie martorii Uh, elementelor de biodiversitate în mediul lor înconjurător este un element foarte important, iar astfel îi putem învăța pe oameni să fie mai conștienți de mediul înconjurător și să îl ocrotească când vine vreme. Încă un aspect uh, pe care a pus accentul Catherine și care este foarte important este faptul că s-a vorbit despre nevoia de a implica grupurile de voluntari și ONG-urile uh, la nivelul fluxurilor de finanțare și are dreptate întru totul, fiindcă uh, din multe puncte de vedere, aceștia sunt liderii societali, sunt făurătorii de opinie, iar dacă ei sunt alături de noi și apără mediul înconjurător, este mult mai bine decât să încercăm să operăm la nivel politic. Deci, iată, s-au vehiculat idei foarte bune în acest aviz și cred că este un punct de plecare excelent. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, văd că nu se mai, nu se mai înscris nimeni la cuvânt. Domnul Omar și. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori eh, să o felice pe doamna raportor pentru acest proiect de aviz. Se apropie eh, Rio, uh, Convenția de la Rio Eh, iar eh, la conferința de la, din 1992 eh, s-a semnat un protocol privind schimbările climatice și altul privind biodiversitatea. Dar conștientizarea mizelor s-a mișcat mult mai repede în domeniul schimbărilor climatice decât pe planul biodiversității, asta ca să nu spunem mai multe. Cu toate acestea, miza este foarte mare fiindcă, iată, ne confruntăm cu cel de-al șaselea val de extincție a uh, unor specii. Dacă Uniunea Europeană dorește să deschidă ochii la ce se întâmplă, nu poate să se bazeze numai pe regiunile ultraperiferice, fiindcă 80% trebuie să se concentreze, mă scuzați, asupra regiunilor ultraperiferice, unde se regăsește 80% din uh, biodiversitate. Aș dori să pun accentul pe un aspect uh, anume, în ceea ce vrește uh, aplicarea Natura 2000 în uh, anumite zone din Franța, zo- regiuni ultraperiferice, unde nu se aplică la ora actuală din motive neînțelese. Uh, Aș dori, deci, să mă sprijiniți pentru a înainta un amendament care are ca scop uh, umplerea acestei lacune. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. James Nicholson are cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând vreau să o felicit pe raportare și să spun că sunt cu totul de acord uh, cu ea atunci când uh, s-a vorbit de această criză tăcută. Uh, cred că sunt de acord și cu tot ce a spus domnul Kelly în legătură cu agenda urbană. Este foarte important. Este important ca copiii să poată să trăiască în mediul curat de aceea sunt de acord uh, că este într-adevăr extrem de important ca subiect și, de fapt, acoperă o arie mare de uh, preocupări. Protejarea mediului uh, este de o importanță vitală. Cred că trebuie să încurajăm și componenta voluntară la nivelul ONG-urilor care trebuie să se implice. Uh, cred însă că trebuie să uh, ne adresăm și administrațiilor uh, locale, uh, administrațiilor regionale, pentru că ele sunt mai aproape de problema și pot să identifice care sunt problemele pe teren, care sunt greutățile cu care se confruntă celor din Franța, din Grecia. Fiecare zonă are probleme diferite Cred că problema din uh, Gre- probleme din Grecia sunt diferite de cele uh, din țara de unde provin, de aceea este necesară implicarea administrațiilor uh, locale cred că raportoarea a făcut într-adevăr pași înainte în încercarea de a îmbunătăți situația. Domnul Ughias dorește să vorbească. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș uh, dori să o felicit pe raportoare pentru avizul pe care ni l-a prezentat astăzi. Doresc uh, să prezint uh, un amendament care să ilustreze poziția adoptată deja prin majoritate de Parlamentul European și anume despre organismele modificate genetic, OMG-uri. dorim ca statele uh, din uh, statele membre să aibă dreptul să interzică organismele modificate genetic. Dacă dacă includem o trimitere la ceea ce a spus deja Parlamentul și dorim ca Consiliul să preia acest lucru, atunci e bine. E bine să includem în text acest lucru. Aceasta arată voința noastră clară de a combate uh, Um, aceasta, pentru că este o investiție în viitor pentru generațiile noastre. Asta ar proteja biodiversitatea noastră, o sursă de mare bogăție. Președinta, mulțumesc. A fost uh, ultimul vorbitor. O îndemn pe Catrin să ia cuvântul din nou. Vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute. Au fost uh, de mare ajutor și mă bucur că mă bucur de uh, sprijinul colegilor mei Eh, criteriile de eh, cheltuire sunt eh, importante și eșecul strategiilor anterioare trebuie să ne îngrijoreze, pentru că, așa cum am auzit, combaterea crizei financiare sau criza schimbărilor climatice, toate acestea pot să, fac, să ducă la o escaladare a celorlalte uh, crize. Deci, dacă nu rezolvăm problemele de mediu, acest lucru va avea un impact negativ asupra biodiversității. De fiecare dată trebuie uh, într-un aviz să scriem ce este pertinent pentru comisia respectivă. La fel și cu organismele modificate genetic. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale, municipalitățile, populația locală doresc acest lucru. Și apoi, cealaltă mare problemă o, constitu- o constituie lista bogată a ă, zonelor ă, protejate. Știm că acestea se află în atenția tuturor, dar nu trebuie să le pierdem nicio clipă din vedere. Aștept uh, să văd amendamentele care vor fi depuse și sper că împreună uh, această comisie va avea un raport foarte bun. Vă mulțumesc pentru comentarii. Președinta, mulțumesc uh, singura decizie pe care trebuie să o luăm este legată de termenul de depunere a amendamentelor și vă propun 2 februarie la ora 12 termenul de depunere a amendamentelor. În esență, o săptămână. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, proiectul de aviz uh, elaborat uh, de Thomas Deutsch pentru descărcarea 2010, bugetul general, secțiunea 3. Văd că și raportorii din umbră sunt aici. Tamaș, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Dacă îmi permiteți, o să fiu foarte succint și nu am să fac decât uh, câteva uh, observații suplimentare pentru că aveți proiectul de aviz în fața dumneavoastră. În primul rând, dați-mi voie să spun că este esențial ca proiectul de raport privind descărcarea Comisiei uh, să facă obiectul unui aviz cu accent special asupra modului în care a fost pusă în aplicare politica uh, de coeziune cu modul în care a fost gestionată această politică. Chestiune care uh, este principala responsabilitate a acestei comisii. Am tot auzit și uneori remarcile nu sunt total neîntemeiate și anume că în ultimii ani incertitudinile economice și financiare, criza, au dus la o lipsă de încredere. Se pare că am pierdut încrederea cetățenilor europeni. Iată de ce este esențial să dăm o atenție și mai mare uh, modului în care sunt cheltuiți banii contribuabilor europeni. Să fim siguri că ei sunt cheltuiți așa cum trebuie și într-o manieră transparentă. Sigur, Comisia a avut uh, o treabă greu de făcut, însă în ceea ce privește anul 2010, în comparație cu 2009, nivelul de eroare a crescut de la 3,3 la 3,7% lumea tot arată cu degetul politica de coeziune. Iată de ce este atât de important să facem ceva pentru a demonta aceste uh, argumente în legătură cu folosirea, utilizarea uh, eronată a acestor uh, fonduri. Uh, acest lucru este demonstrat de Curtea de Conturi. În anul uh, bugetar 2010, implementarea financiară, execuția financiară în 2010 nu a fost deloc rea. În perioada de până la 2013, anul acesta a fost primul an în care cea mai mare parte a fondurilor disponibile uh, s-a cheltuit pe proiecte de coeziune, din politica de coeziune. Desigur, politica de coeziune mm, este cea mai expusă greșelilor uh, în punerea în aplicare. Asta arată și Curtea de Conturi în raportul său, însă trebuie să comunicăm obiectiv, pentru că în comparație cu perioada 2000-2006, nivelul de eroare a scăzut. Atât în anul 2009 și în 2010. Este o tendință pozitivă și acest lucru trebuie subliniat. Desigur, nu putem să ne culcăm pe laur, că totuși nivelul de eroare este destul de ridicat. Însă am constatat o tendință pozitivă în ceea ce privește nivelul de eroare. Acest lucru se întâmplă îndeosebi în achizițiile uh, publice, respectarea regulilor de achiziții uh, publice și a criteriilor de eligibilitate. Asemenea, Comisiei Europene spunem că este necesar ca aceste reguli să fie simplificate și mai mult, lucru pe care uh, l-am menționat și în legătură cu descărcarea pentru acest an. De aceea, cred că merită să repetăm același mesaj, și anume că e nevoie de o simplificare a regulilor. Un alt lucru punctat de Curtea de Conturi în raportul său este faptul că majoritatea uh, tranzacțiilor supuse erorilor au fost tranzacții pe care autoritățile naționale sau în legătură cu care autoritățile na- uh, naționale aveau toate instrumentele necesare la îndemână și toate ocaziile să le corecteze. În uh, uh, sistemul de uh, gestionare uh, comună, nu, nu instituțiile europene au fost vinovate pentru erorile din punerea în aplicare a politicilor de coeziune, deci trebuie să se sublinieze că autoritățile naționale au fost cele care au greșit pentru că nu au fructificat ocaziile pe care le-au avut de a corecta aceste greșeli. Vă mulțumesc, atât am vrut să spun. Îl rog pe Georgios Stavrakaki să intervină acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz pe care tocmai ni l-a prezentat Cred că este o bază solidă pe care putem să construim în continuare. În 2010, politica de coeziune s-a aflat din nou în centrul discuțiilor noastre și principalul motiv pentru aceasta a fost faptul că rata de eroare și impactul asupra bugetului uh, Uniunii Europene. În ciuda faptului că situația din 2010 a fost mai bună decât în uh, perioada uh, anterioară de programare 2000-2006, deci în ciuda acestui lucru, cred că este important să avem o imagine clară în legătură cu ceea ce este eroare și ceea ce nu este eroare. O eroare uh, reprezintă o tranzacție care nu corespunde, nu este în conformitate cu uh, regulile existente. O eroare nu este fraudă, potrivit cifrelor de care, pe care le dispunem. Uh, două treimi din greșeli se uh, întâmplă uh, în general în trei dintre cele 27 de state membre. Cred că suntem cu toții de acord că pentru următoarea perioadă de programare politica de coeziune va trebui să sporească controlul, să opereze o mai mare simplificare pentru că ar ajuta la apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și a modului în care abordăm criza. Ramona Mănescu. Te mulțumesc uh, raportorului, uh, în primul rând, domnului uh, Tamaș Deutsch. Um, cred că Odată în plus putem să ne dăm seama din, uh, din evaluarea făcută de Curtea de Conturi că aceste erori în punerea în aplicare uh, rezidă din faptul că autoritățile naționale au continuat uh, și în perioada de programare 2006 și 2007-2013 să nu implementeze corect toate măsurile acestea de simplificare pe care noi le-am cerut și pe care noi le-am adoptat în, uh, în Parlament, uh, continuând să uh, suprareglementeze. Cred că e un motiv în plus să găsim o cale până la urmă prin care să stopăm această tendință a autorităților naționale de a suprareglementa, pentru că vom ajunge în continuare la aceeași discuție în care vom constata erori din acest uh, motiv. Uh, un alt aspect îl reprezintă simplificarea reală a instrumentelor de inginerie financiară. Tot vorbim de acest lucru și nu se întâmplă și în continuare statele membre se confruntă cu uh, numeroase probleme și uh, Uh, un alt aspect foarte important, uh, uh, achizițiile publice, legislația pentru achizițiile publice. Poate dacă vom reuși să armonizăm acest, și acest aspect, aceste achiziții publice, poate că vom reuși să combatem, eu știu, Uh, această problemă în care o mulțime de erori, numeroase erori, uh, rezidă și din faptul că în fiecare stat membru achizițiile publice sunt tratate în mod diferit, nu întotdeauna în acord cu uh, regulamentele și uh, legislația europeană. Îi mulțumesc domnului Tamaș Deutsch și îl asigur de sprijinul meu. Uh, I, I don't have any, any other... Nu. Îmi cer scuze, François. Da, ești pe lista mea. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să-i mulțumesc domnului Deutsch pentru raportul său și trebuie să spun că sunt întru totul de acord cu prezentarea care a fost făcută, însă uh, mi se pare că forma scrisă este oarecum restrictivă în ceea ce privește aprecierile aș insista asupra punctelor 2-3 care pot să aibă o turnură mai pozitivă. Ar trebui să începem prin a ne felicita pentru tendința uh, pozitivă de reducere a ratei erorii. Uh, deci uh, să se sublineze că e mai degrabă vorba de erori de formă și nu de fond. 74% dintre ele pot fi Uh, uh, corectate printr-o simplificare administrativă. Putem să continuăm eforturile pentru a reduce în continuare această rată de eroare. Uh, însă, oricum, cred că Comisia trebuie să dea un ton pozitiv, pentru că mult prea adesea rigoarea poate să îi inhibe pe actori. Trebuie să arătăm că controlul bugetar va ține cont de aceste dinamici pozitive. Mulțumesc. Dacă nu mai avem alți vorbitor, Tamas, poți să iei cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș dori să mulțumesc domn, colegilor mei pentru sprijinul lor. Am trei comentarii de făcut. Mai întâi, vicepreședintele Stavrakakis s-a referit la faptul cu care eu sunt de acord, că este important să reținem faptul că poate să facem un amendament în privința faptului că există două categorii de erori. Una fiind, o, fiind erori financiare și dacă există erori financiare, atunci trebuie să știm că nu toate acestea constituie fraudă. Bineînțeles că există confuzie și unii consideră că acestea constituie acte de fraudă, dar să știți că nu se aplică întotdeauna dacă se produce o eroare, multe dintre ele nici măcar nu au consecințe financiare. Doamna Mănescu s-a referit la faptul că există norme europene care servesc simplificării, dar aceste norme, aceste dispoziții au fost depășite de subsidiaritate și de reglementările naționale, astfel încât există un spațiu de manevră pentru guvernele naționale. Și aceasta este o sursă de erori în sine. Așa cum ați spus, trebuie să facem ajustări, astfel încât să ne adaptăm la actuala situație. Avizele comisiei sunt uh, limitate dar oricum vă sprijin foarte mult în ceea ce ați spus și vă mulțumesc pentru comentarii. Eh, eh, mulțumesc foarte mult. Decizia privind deadline-urile 2 februarie la orele 12. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct. Un uh, proiect de aviz din partea doamnei Vasilica Viorica Dăncilă revizuirea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și stabilirea de priorități pentru cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Aveți cuvântul, doamna Dăncilă. Mulțumesc, doamna președintă. Al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu și-a adus o contribuție importantă în ceea ce privește politica de mediu a Uniunii, însă există încă o serie de probleme la capitolul implementării sale la nivelul tuturor statelor membre mai ales în contextul actualei crize economice i financiare. sunt importante de exemplu progresele făcute pentru extinderea reelei natura două mii sau aciunile strategice în materie de schimbări climatice dar anumite norme comunitare sunt încă sub nivelul dorit de uniunea europeană. ca atare consider că statele membre i comisia europeană trebuie să acioneze împreună i să colaboreze pentru a identifica punctele unde există restane la implementarea normelor comunitare cu scopul de a reduce apoi decalajul dintre obiectivele celui de al șaselea program de aciune pentru mediu i rezultatele sale finale. mai mult al șaselea program pe mediu expiră la mijlocul anului două mii doisprezece ceea ce arată necesitatea unui nou program care să ină cont de contextul actual i de estimările și prognozele viitoare pentru a putea lua deciziile cele mai bune. Al șaptelea program de acțiune pe mediu reprezintă o oportunitate de răspuns privind problemele de mediu ale Uniunii Europene de a îmbina o abordare legislativă cu o abordare strategică. Cred că este foarte important să facem referire și la problemele de remediere, dar în aceeași măsură să punem accent și pe prevenirea ca o componentă esențială pentru viitor. Estimările demografice ne arată că populația va continua să crească, ceea ce influențează desigur și nevoia de extindere a spațiilor de locuit și a structurilor adiacente. Există și vor exista proiecte de noi cartiere de locuit cu case sau imobile cu mai multe etaje, școli, spitale, magazine și toată gama de instituții care asigură serviciile necesare populației toate acestea au nevoie de spaiu pentru a se concretiza motiv pentru care zonele urbane vor căuta noi modalităi de extindere dincolo de actualele limite. pe de altă parte tim că marile centre comerciale se află cu precădere la marginea oraelor noi proiecte de extindere a acestora având de asemenea nevoie de spaiu pentru a fi realizate de regulă aceste spaii provin din zona rurală limitrofă oraelor i marilor centre urbane fiind necesare acte normative de schimbare a destinaiei terenurilor. nu trebuie să uităm totodată că un, mare, un număr mare de locuitori determină i o cerere mai mare de alimente ceea ce are repercusiuni asupra modului de utilizare a actualelor suprafee agricole în plus provocările privind schimbările climatice i nevoia de a găsi noi soluii mai puin poluante pentru automobilele i autovehiculele de toate tipurile determină apariia de noi prototipuri care, cons care consumă combustibil de tip nou. de multe ori pentru producerea acestor combustibili bio se schimbă destinaia terenurilor agricole. în aceste condiii consider că este necesar să corelăm cât mai bine politicile de mediu, sănătate și amenajarea teritoriului, ameliorarea cooperării transfrontaliere și între regiuni, pentru o dezvoltare echilibrată între zonele urbane și periurbane, zonele rurale și forestiere. Cred totodată că trebuie să identificăm măsurile adecvate pentru a evita schimbarea destinației terenurilor agricole. Așa cum am menționat anterior, cred că este mai important să vedem cum putem preveni decât să remediem, mai ales în ceea ce privește degradarea mediului. Și la acest capitol, o influență semnificativă asupra degradării mediului, sol, apă, aer, revine deșeurilor. Prin activitatea lor, oamenii produc diferite tipuri de deșeuri, ca atare sunt necesare metode adecvate de recuperare și reciclare a acestora comisia europeană a publicat recent o evaluare a stadiului recuperării i reciclării deeurilor la nivelul statelor membre evaluare care arată clar că există restane la acest capitol. îmbunătăirea recuperării i reciclării deeurilor ar aduce economii de șaptezeci și doi de miliarde de euro pe an ar determina o cretere a cifrei de afaceri anuală a sectorului uniunii europene de gestionare i reciclare a deeurilor cu patruzeci și doi de miliarde de euro și nu în ultimul rând ar crea peste zero de locuri de muncă până în 2020. Acest ultim punct este în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene din strategia 2020 de creare de noi locuri de muncă la nivelul statelor membre. Este nevoie deci de ameliorarea cooperării între autoritățile naționale, locale și regionale și de încurajarea parteneriatelor public-privat pentru o mai bună aplicare a acquis ului comunitar în domeniul gestionării deșeurilor dar i pentru a îmbunătăi eficiena controalelor la nivel naional i a îmbunătăi cunotinele privind gestionarea deeurilor. pentru aceasta consider importantă i derularea la nivelul tuturor statelor membre a unor campanii de informare sensibilizare i și organizarea de schimburi de bune practici pentru a prezenta cele mai bune soluții care apoi ar putea fi preluate de către autoritățile locale și regionale. Europa dorește să rămână lider în lupta împotriva schimbărilor climatice. Este nevoie de să corelăm cât mai bine eforturile privind combaterea schimbărilor climatice și al șaptelea program cadru pentru mediu, pentru ca uniunea europeană să poată să i atingă obiectivele i să evite costurile suplimentare. preocuparea pentru natură ca resursă i motenire pentru generaiile viitoare trebuie să rămână în centrul ateniei tuturor cetăenilor uniunii. politica de mediu nu acionează niciodată singură ci ea reflectă interesul întregii societăi civile în această direcie dovadă existena a numeroase organizaii de mediu. pe de altă parte există reineri din partea industriei în momentul în care obiectivele de mediu pot impune o serie de limite competitivității industriale cu efecte asupra creșterii economice. Aceste aspecte nu fac decât să atragă atenția asupra nevoii unei abordări concertate la nivel european, care trebuie să ia în considerare și specificităile locale și regionale. Europa are nevoie de o politică de mediu activă și integrată, capabilă să răspundă tuturor provocărilor cu care se confruntă inclusiv în plan economic. Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea produselor chimice, care se aplică deja, prevede înlocuirea treptată a produselor chimice cele mai periculoase cu substanțe cu proprietăți apropiate și mai puțin periculoase. Efortul respectiv vizează o protecție mai bună a oamenilor și a mediului, însă este nevoie să evaluăm și acești înlocuitori, atât din punct de vedere al toxicității, cât i al efectului asupra apei consumului de energie emisiile de gaze precum i deeurile ce pot apărea ulterior. chimia durabilă trebuie privită ca o metodă de realizare a dezvoltării durabile i nu doar ca o simplă metodă de prevenire a poluării. cea mai mare provocare a industriei chimice este să asigure i în viitor bunele, bunurile utilizate de societate la ora actuală fără însă să afecteze mediul înconjurător iar aceasta trebuie făcută cu costuri acceptabile ca atare comisia trebuie să prevadă i să elaboreze acte normative privind uh, chimia durabilă. am încercat prin uh, ceea ce am relatat să uh, demonstrez punctele propuse de mine în acest raport de aviz i nu în ultimul rând vreau să mulumesc secretariatului pentru buna colaborare i atept sugestiile dumneavoastră. Thank you very much. Erminia, eu, eu... Mulțumesc foarte mult. Erminia, și tu ești raportor din umbră, deci te rog. Ehm, apprezzo il lavoro svolto dalla relatrice nella stesura di questo. Apreciem efortul raportoarei, dați-mi voie să spun acest lucru. Acest aviz este foarte cuprinzător, este un aviz complet și cred că Trebuie să o sprijinim din toate punctele de vedere pe doamna raportor. Bineînțeles că întotdeauna este loc de completări, un text poate fi îmbunătățit, poate fi adnotat. Raportoarea însă a elaborat un uh, text foarte cuprinzător, s-a văzut asta de la bun început, am citit tot textul, am avut câteva dubii, dar, care, dar acestea au fost înlăturate acum că am ascultat-o pe doamna raportor prezentându-și documentul. Bineînțeles că ne vom implica pentru promovarea unor politici transsectoriale. astfel încât fondurile în materia politicii pentru mediu să fie folosite în mod eficient. Este, bineînțeles, foarte important să cooperăm și să avem uh, o, o extindere a parteneriatelor public-private. Doamna raportoare, doamna raportoare a vorbit și despre faptul că este nevoie să luăm măsuri de prevenire Acum aș dori însă să mă refer la cele două dubii pe care am spus la început că le-aș avea. Mai întâi, la finalul primului alineat, doamna raportor vorbește despre introducerea de măsuri care să ne permită să evităm ca, ca suprafețele agricole să fie redestinate. Să se treacă, de exemplu, la o producție ecologică. Cred că o astfel de abordare generală poate fi dăunătoare. Este vorba într-adevăr despre combustibile ecologici în acest alineat acest lucru este sprijinit, din păcate, la nivel european, pentru că dacă avem de-a face cu o redestinare a suprafețelor agricole, uh, nu se poate să nu supraveghem acest proces și oricum este clar că vor rezulta daune la adresa mediului înconjurător. În ceea ce privește a doua întrebare, elaborarea de dispoziții juridice cu privire la o la un proces durabil în materia utilizării produselor chimice. Aici sunt cu totul și cu totul de acord cu doamna raportor, în sensul că este absolut necesar să supraveghem intervenția produselor chimice Trebuie să reglementăm acest domeniu cu mare exactitate și trebuie să fim atenți să nu se ajungă la denaturări. Trebuie ca lucrurile să fie explicitate mai mult, după părerea mea. Este un lucru pozitiv faptul că s-a vorbit despre deșeuri și despre nevoia de a avea un cadru legislativ adecvat pentru acest sector – în vederea mini-plenarei de la Bruxelles va avea loc o discuție despre o propunere a Comisiei pentru Petiții în tocmai pe această temă. Pentru că există dispoziții de punere în aplicare la care există dificultăți. Deci există dificultăți la nivelul implementării acestor dispoziții. Și cred că și din partea noastră la acest subiect ar putea să vină ceva, am putea să mai facem observații, astfel încât gestionarea deșeurilor și sectorul reciclării să fie mai bine reglementat la nivel european. Acest aviz ne dă posibilitatea să analizăm ceea ce s-a făcut până în momentul de față, de exemplu, felul în care a fost implementat cel de-al șaselea program de acțiune pentru mediu, de, ne oferă de asemenea posibilitatea să identificăm erorile, să închidem breșele, pentru că multe obiective nu au fost încă atinse această experiență pe care am dobândit-o poate fi analizată la modul cel mai intens cu putință pentru a avea un program pe viitor cu mai puține erori. Thank you. Um... Mulțumesc și mulțumesc foarte mult și pentru raport și pentru comentariile dumneavoastră. Am vorbit mai devreme despre biodiversitate la modul general, vorbim despre politica de mediu, pentru că ele, ea ne afectează pe toți și influențează fiecare guvern. Am vorbit despre consecințele acesteia deja. Problemele mari, ați văzut, pot fi rezol- rezolvate la nivel local. Autoritățile locale și autorităților naționale le se pot da instrumentele necesare pentru a opri degradare a mediului înconjurător cu care ne confruntăm în Europa. Aș dori să fac câteva comentarii și întotdeauna este foarte dificil pentru că ne limităm la cuvintele cu care operează documentul pe care îl avem în față. Vom introduce amendamente, dar acum aș dori să mă refer la zonele urbane, la zonele urbane și la zonele rurale, pentru că doamna raportor a vorbit despre acestea și e clar că trebuie să evidențiem aceste zone în prezentul raport. Trebuie să extindem un pic uh, textul la acest capitol, după părerea mea. Doamna raportor a vorbit și despre deșeuri, dar ar trebui să vorbim și despre gestionarea acestora și ar trebui să vorbim și despre uh, acordarea de autorizații în acest sens în Europa trebuie să avem mare grijă pentru că nu numai că extragem din pământ resursele, dar creăm poluare, schimbăm cursurile râurilor și așa mai departe. Deci sunt multe probleme conexe. Cred că și acestea ar trebui să se regăsească în uh, cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Apoi, dezastrele cauzate de om. Trebuie să îmbunătățim toate politicile noastre, astfel încât să fim cât se poate de atenți la dezastrele naturale care s-au întâmplat întotdeauna, precum cu tremurele, dar uh, să ținem minte și că există și dezastre cauzate de om ca urmare a schimbărilor climatice, ca urmare a creșterii nivelului mărilor și așa mai departe. Deci o serie întreagă de factori care afectează mediul înconjurător, schimbă cursurile apelor și așa mai departe. Deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. În ultimul alineat se vorbește despre politicile de mediu, dar cred că de fiecare dată când vorbim despre politici de mediu, acest lucru devine devine o, o, o retorică ușor de folosit, dar trebuie să spunem clar că de fiecare dată când vorbim despre politici de mediu, vorbim despre schimbarea climatică, despre pierderea biodiversității și de multe alte probleme. Important este să vedem cum le putem rezolva pe toate acestea și care sunt politicile care ne-ar putea ajuta să le rezolvăm și cum se pot desfășura acestea la nivel regional și local. Trebuie să gândim global, dar să acționăm local. Acest lucru este crucial. Apoi trebuie să privim mai mult spre viitor, mai ales în ceea ce privește propunerile Comisiei vis-a-vis -vis de Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru că după 2013 noi trebuie să trecem încet încet către o economie cu emisii scăzute în toate arile, în toate sectoarele politice. Trebuie să dăm posibilitatea celor de la nivel local să obțină finanțarea necesară pentru a face această trecere. O trecere care este foarte dificilă în momentul de față. Am vorbit ieri despre aeroporturile regionale. Ar trebui să analizăm și posibilitatea de a avea tipuri de transport mai eficiente. Zborurile scurte sunt cele mai nocive. Sunt multe elemente, oricum, în uh, raport. Voi uh, analiza cu atenție raportul și vom introduce un amendament, dar îi mulțumim foarte mult, doamnei raportor, și mulțumim pentru explicațiile oferite. Thank you very much. I understand. Mulțumesc foarte mult. Jean-Paul uh, dorește sau nu să intervină? Pues uh, vuelvo a sustituirlo Uh, por parte de nuestro grupo. Îl înlocuiesc eu. Noi considerăm că este o, un aviz bun și acceptăm propunerea de compromis, dar am dorit să introducem amendamentele noastre. Politicile de mediu sunt extrem de strâns legate de politicile de coeziune. De aceea, considerăm că ar fi foarte bine să existe trimiteri la participarea autorităților regionale și locale la alineatele 2 și 5, pentru că acestea sunt nivelurile care implementează aceste politici, dar din cauza regulilor naționale nu au spațiu de manevră suficient. Mă gândesc aici la directiva APE, la directiva gestionarea deșeurilor și așa mai departe. Sunt atâtea cazuri Uh, atâtea acțiuni în instanță din partea Comisiei împotriva statelor membre pentru că aceste dispoziții nu sunt respectate. Acum, vorbind despre cel de-al șaptelea program de acțiune și despre revizuirea acestuia, cred că ar trebui să vorbim în același context despre extinderea rețelei Natura. Vedem că statele membre nu și-au extins programele Natura 2000, nu au mai lucrat pe marginea lor și e păcat pentru că acestea sunt legate de politicile de coeziune și de investiții. De asemenea, în contextul Fondului pentru Dezvoltare Regională trebuie să vorbim despre acestea. Credem că este destul de riscant să ne referim la reafectarea suprafețelor agricole, adică rectific, este important să vorbim despre acestea, mai ales în contextul biocombustibililor, combustibililor, dar trebuie să fim atenți pentru că în uh, cadrul Natura 2000 există proiecte mari care sunt proiecte de scară mare, proiecte agricole de scară mare și acestea pot fi foarte relevante în contextul discuției despre reafectarea suprafețelor agricole. Noi vom introduce amendamente pentru a îmbunătăți acest aviz. Mulțumesc, până președinte, Jens Nielsen. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim și domnului raportor pentru eforturile extraordinare. Sunt uh, nou și mă bucur să că am ascultat totul în propria mea limbă, am înțeles totul. Am uh, două întrebări. Prima se referă la punctul 3. Se vorbește despre uh, fair and balanced, o abordare corectă și echilibrată pentru a evita costurile suplimentare. Eu de 15 ani încoace am analizat toate investițiile ca fiind nu costuri, ci investiții în locuri de muncă. Și aș dori să știu ce se ascunde în spatele acestei formulări fair and balanced. Apoi la punctul 5, uh, ce pot eu să spun? Când avem un astfel de aviz și când acesta intră în altă comisie care este responsabilă pe el, nu cumva ar trebui să spunem că pentru a implementa politicile de mediu avem nevoie de o politică puternică de coeziune? Președintele, da, o concluzie foarte bună. Iusmar. Domnule președinte, merci. Doamna președinte, mulțumesc. Aș dori să fac o remarcă, o sugestie, doamnei raportor, în ceea ce privește punctul 3, cu privire la schimbările climatice. Am citit foarte atent uh, acest alineat și cred că acolo avem o definiție a conceptului de adaptare la schimbările climatice și ar fi important să se facă o referire explicită la adaptarea la schimbările climatice. S-a vorbit de atenuare dar atunci când e vorba de adaptare, este adevărat că acesta este un domeniu uh, care este legat uh, în principal de politica regională. De ce? Pentru că schimbările climatice aflate deja în curs au consecință asupra tuturor sectoarelor și se referă uh, afectează uh, colectivitățile regionale, transportul, agricultura, turismul, etc. Și Cartea Albă a Comisiei, de altfel, spune acest lucru cât se poate de clar. Deci, uh, pentru comisia noastră, o referire la această, uh, acest concept de adaptare ar fi binevenită. Mulțumesc! Mulțumesc, nu am alți vorbitori pe lista mea, deci aș dori să dau cuvântul din nou doamnei raportor. Mulțumesc pentru toate făcute. Uh, vreau să mă refer la uh, uh, împiedicarea schimbării destinației terenurilor. Știm că viitorul presupune un semn al tras securității alimentare, i cred că este important ca destinaia terenurilor agricole să nu fie schimbată acest lucru influenând bineîneles i uh, politicile de mediu. referitor la elaborarea de dispoziii juridice cu privire la un proces durabil uh, privind produsele chimice uh, a vrea să spun că o asemenea abordare cea a chimiei durabile solicită noi procedee tehnologice mai economice i i care să ducă la apariia de produse chimice de calitate superioară cu limitele ale impurităilor i chiar cu mai puine deeuri periculoase. Ehm, de, legat de deeuri că ne trebuie un cadru legislativ este adevărat trebuie un cadru legislativ pentru acest lucru pentru că într adevăr sunt dificultăi de implementare iar sper ca în acest sens propunerea dumneavoastră sau remarca dumneavoastră să se concretizeze într un amendament uh, <clears throat> Uh, cred că sunt multe de spus. Am uh, ascultat cu mare atenție propunerile dumneavoastră, remarcile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, dar la un raport de aviz știți că trebuie să ne încadrăm într-un anumit standard, într-un anumit număr de cuvinte și de aceea sper ca tot ceea ce s-a discutat și care mi se pare de o importanță deosebită să se regăsească în amendamentele pe care le veți pune pentru ca împreună să construim un raport de aviz uh, foarte bun. Mulțumesc! Aș dori să propun un deadline de 2 februarie la orele 12. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. A fost o mare plăcere să vă ascult. Practic avem uh, cunoștințe bogate în acest domeniu din partea tuturor grupurilor politice. Acesta este un avantaj al acestei comisii. Mai avem un punct pe ordinea de zi, am fi dorit să-l începem, dar este dificil pentru că sunt probleme în trafic. Îl uh, așteptăm pe domnul Horst Reichenbach, care este șeful grupului de lucru al Comisiei Europene pentru Grecia, un șef de lucru stabilit anul trecut pentru a ajuta Grecia să treacă de a doua mare provocare, nu stabilitatea, ci creșterea. Deci când ajunge domnul uh, Reichenbach, începem discuția și schimbul de opinii cu acesta. Aș dori să vă rog să-i anunțați pe colegii dumneavoastră din grupul politic că acest schimb de opinii va avea loc. Asta pentru a afla mai exact ce se întâmplă în Grecia în contextul uh, acesta de austeritate cu care se confruntă. Până atunci, suspendăm ședința. Uh, but I have no, no chance to call you, so you, you have to stay probably in the room if you want. Sorry. We, we, we, we also send an, an to uh, I would like also to tell you that we have sent the mail uh, some minutes ago to all the am trimis un mail acum câteva minute întregii comisii ca să anunțăm oamenii că schimbul de opinii va avea loc înainte de 11.30.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 în acest uh, grup nu doar coordonatori, ci și raportori care doresc să uh, discute cu colegii din Danemarca. ca reprezentanții președinției, dar și ca cetățeni danezi. Și de aceea cred că ar trebui să avem o vizită foarte concentrată, nu una de trei zile. Una de două zile intervine domnul uh, coleg. Ar trebui să discutăm de asemenea cu ministrii de finanțe, cu cei care joacă un rol în deciziile bugetare și să avem un schimb de opinii ah, cu aceia care au un impact asupra nivelului de finanțare disponibilă. Am vorbit astfel, astăzi despre plafonare. Vor fi două Consilii Generale în 24 aprilie și în 26 iunie. Noi între cele două vom fi în reuniune ale Consiliului. Apoi, negocierea bugetului se desfășoară mai degrabă la nivelul înalților funcționari nu la nivel ministerial, la nivelul prietenilor președinției. Sper să avem o vizită de lucru foarte bună. Dubile pe care le aveam erau uh, constructive. Se simte liniștit acum domnul Verhofstadt. Okay, okay, okay. Uh, dear colleagues, uh, can, I ask you to sit? Dragi colegi, vă rog să luați loc. We, are starting the meeting. I'm sorry, but you can. Ne reîncepem lucrările, vă rog. Dar uh, nu e nicio problemă. PPE-ul și socialiștii. Sau uh, puteți să rugați pe coordonator să. Unde este? Dragi colegi, haideți să ne ocupăm de un punct de pe ordinea de zi foarte important, dat fiindcă este vorba despre rolul politicii noastre în ceea ce privește relansarea creșterii economice și um, ajutarea Greciei în, uh, pe această cale, iată este rolul nostru și ne considerăm răspunzători în procesul de înlesnire a relansării economice în măsura în care putem, bineînțeles. Iată de ce am uh, reacționat atât de repede și am înaintat uh, amendamentele necesare la regulamentul general în toamna anului trecut și am dorit să continuăm uh, aceste acțiuni ale comisiei noastre <clears throat> care au ca scop să, să ajute grupul de lucru special ce dorește să ajute Grecia să declanșeze investițiile și creșterea economică în această țară. Iată ce, de ce ne bucurăm foarte mult că șeful grupului de lucru al Comisiei Europene pentru Grecia, Horst Reichenbach, a venit alături de noi și este gata să ne prezinte procesul de schimbare din această țară și ne-am bucurat dacă ne-ați împărtăși îngrijorările dumneavoastră, precum și interpretarea situației pe care o faceți dumneavoastră în ceea ce privește perspectivele acestei țări, dacă puteți spune deja dacă în această etapă se înregistrează semne pozitive, semne că lucrurile se mișcă în Grecia, se îndreaptă către creștere economică sau dacă Grecia uh, este pe drumul cel bun către creștere, creștere durabilă. Orice informații doriți să ne împărtășiți vor fi bine primite uh, de comisia noastră. Iată, vă dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Invitația de a vă spune câteva lucruri despre situația în Grecia. Și așa cum a spus dumneavoastră, perspectivele de creștere pe viitor și de generare de locuri de muncă, mai ales uh, să vă vorbesc despre rolul instrumentelor de coeziune uh, ale Uniunii Europene, rolul pe care îl poate juca în acest sens. Ne dăm uh, ne dăm seama că, iată, ne confruntăm în continuare cu criza economică care uh, galopează, iar, uh, după părerea mea, nu cred că în 2012 situația va sta altfel. Și nu cred că <coughs> există posibilitatea de a recâștiga creșterea economică în Grecia. Dar sper din tot sufletul că anul 2012 va fi anul când se vor pune temeliile creșterii economice viitoare în această țară. E limpede faptul că cadrul macroeconomic uh, stabilit de Troica și negocierile privind PSI sunt în desfășurare și nu au fost finalizate, iar acesta reprezintă elementul cel mai important pentru a duce la mai multă siguranță în Grecia, dat fiind că există foarte multă nesiguranță uh, față de viitor, față de ziua de mâine. Nu se știe dacă Grecia va putea să își plătească datoriile și să rămână în zona euro. Iată această umbră care planează asupra țării uh, este în detrimentul oricărei activități economice sau investiții din interiorul sau din exteriorul țării. Situația este de așa natură încât unele companii uh, își uh, instalează sediile chiar în afara țării, dat fiind situația uh, dificilă cu privire la credit. Deci mai avem cale lungă de bătut în ceea ce privește chestiunile macroeconomice, acest PSI și MOU Sperăm că în următoarele săptămâni eh, vor fi încununate de succes și acestea rămân în continuare principale dificultăți pentru Grecia pentru a asigura creștere economică. Este vorba de faptul că sistemul bancar din Grecia nu poate să sprijine economia reală și problemele au fost înregistrate din cauza datoriei suverane în Grecia, nu din cauza faptului că banci, băncile, majoritatea acestora, mai ales cele mari, au făcut prostii, așa cum uh, au făcut și alte bănci din lumea întreagă. Băncile elene au fost serioase, bănci serioase și și au filiale în uh, Balcani, în Bulgaria, România, Turcia și alte țări. Uh, Uh, însă deținerea uh, Dat fiindcă dețin foarte multe obligațiuni grecești, acum sunt foarte afectate și nu au lichidități suficiente pentru a sprijini afacerile și economia reală. În ceea ce privește sectorul privat, sectorul întreprinderilor în Grecia, criza economică reprezintă principala problemă. Cea de-a doua pro mare problemă reprezintă mediul de afaceri. Dacă ne uităm la sistemele de referință internaționale, ne dăm seama că mediul de afaceri nu este într-o situație prea bună în Grecia, iar acest lucru nu are o legătură directă cu fondurile de coeziune de care dispune Uniunea Europeană, dar în ceea ce privește eficiența, folosirea eficientă a acestor fonduri, este un aspect foarte important, astfel încât acest grup de lucru pune mare accent pe mediul de afaceri, pe nevoia de reducere a birocrației și a eficientizării achizițiilor publice, simplificând exporturile și așa mai departe. Aceasta este una dintre provocările importante, sarcinile importante, unde putem să ajutăm autoritățile elene în încercarea lor de a face Grecia mai atrăgătoare pentru mediul de afaceri și investiții. În ceea ce privește fondurile de coeziune, aș dori să vă spun că am lucrat, am cooperat strâns cu Directoratul General pentru Politici Externe, Ocuparea Forței de Muncă, Banca Europeană de Investiții și împreună am reușit să înregistrăm unele succese, mai ales și mulțumită disponibilității dumneavoastră de a spori procentul de participare a Uniunii Europene de la 85% la 95%, ce a dus la sporirea absorbției fondurilor de coeziune în Grecia într-o mare măsură. Cu 33% până la sfârșitul anului spun că sunt pe calea cea bună. Dar uh, această, bineînțeles, această majorare a procentului a reprezentat, a reprezentat un element important în sine. O altă chestiune pe care poate o cunoașteți se referă la identificarea uh, proiectelor majore, în număr de 180, care trebuie să fie, al căror progres trebuie să fie monitorizat în profunzime, ceea ce se și întâmplă la ora actuală. La ieri am discutat despre instrumentele de partajare a riscurilor, care reprezintă o, un element foarte important al încercării de soluționare a crizei lichidităților în ceea ce privește finanțarea infrastructurilor și așa mai departe. Iar acum dați-mi voie să mă aplec pentru câteva momente asupra in... întreprinderilor mici și mijlocii. Avem la dispoziție o sumedenie de instrumente și care, într-o mare măsură, au fost contractate cu băncile mari. Avem pe Jeremy, Etienne și împrumuturi globale uh, de la Banca Europeană de Investiții, care s-au semnat de curând. Deci se pare că Uniunea Europeană ar putea să înlocuia, ar putea să se suprapună aici sistemului bancar, dar dat fiind că instrumentele acestea funcționează prin bănci, iar băncile nu dispun de lichidități și nu își pot asuma riscuri suplimentare, problema care se pune este că acestea se pierd. Uh, se pierd fondurile. Deci, din aceste sume mari, considerabile, care sunt puse la dispoziție, foarte puține fonduri au fost alocate economiei reale. Deci, foarte multe fonduri au pătruns în economia reală. De curând ne-am întâlnit cu BEI, care va permite un, crearea unui instrument suplimentar prin care autoritățile Uh, elene vor pune la dispoziția BEI uh, o jumătate de milion pentru ca această instituție pe, pe o perioadă de patru ani să împrumute uh, suma de un milion de euro pentru a reuși mă scuzați, un miliard de euro pentru a reuși să se depășească această criză a băncilor, criza lichidităților. Acest instrument va putea fi folosit începând din uh, luna din lunile martie, aprilie, mai, astfel încât băncile vor uh, reuși să aplice aceste instrumente, dat fiind că potențialul uh, unei sume de 2 miliarde de euro pentru IMM-uri trebuie să fie folosit pentru a promova agenda de creștere iar uh, dacă acest lucru nu este posibil, atunci este limpede că vom pierde o mare șansă. Iată principala prioritate care, alături de uh, direct DG-ul uh, pentru ocupare, și cu reprezentanții BEI reprezintă, pe părerea noastră, preocuparea de pe următoarele câteva luni. Băncile trebuie să-și facă aici datoria, iar pregătirile pentru alocarea acestor fonduri, nu doar pentru investiții, cât și ca capital rulant uh, au uh, fost făcute deja. Comisia a luat această hotărâre după ce s-a consultat uh, cu statele membre. Nevoile sunt foarte mari în Grecia, iar uh, potențialul de pe urma folosirii acestor instrumente este uriaș, însă trebuie să facem tot ce putem pentru a reuși să eliberăm acest potențial. A doua chestiune foarte importantă pe care am discutat-o ieri și asupra căreia aș dori să revin astăzi o reprezintă faptul că concesionarea autostrăzilor reprezintă un element foarte important și uh, un semn foarte clar că lucrurile progresează în Grecia. Deci uh, trebuie să dăm dovadă de credibilitate în mesajul nostru de speranță pe care dorim să-l transmitem grecilor, cum că aceste proiecte vor fi aplicate în continuare și sunt importante în termen de creștere, de ocupare a forței de muncă. Este vorba de, de zeci de mii de locuri de muncă care s-ar putea genera și care depind de aceste proiecte de concesionare. Astfel încât mă bucur foarte mult că, din câte am înțeles din discuțiile de ieri, Parlamentul European sprijină aceste proiecte și sper că în discuțiile de astăzi, după masă, cu statele membre, să să primim sprijinul necesar pentru acestea. Iar un ultim aspect la care aș dori să fac referire, un aspect care arată legătura între ceea ce pot face fondurile structurale și între riscurile folosirii neadecvate a fondurilor structurale este vorba despre gestionarea deșeurilor. Există o procedură de încălcare pentru închiderea punctelor de colectare a deșeurilor și este foarte greu ca autoritățile să înregistreze uh, progres în încercarea lor de creare a acestor noi capacități pentru colectarea deșeurilor. Fondurilor structurale ar putea juca un rol aici. Întreprindem discuții la ora actuală cu Ministrul pentru Mediul Conjurător pentru a grăbi acest proces și pentru a oferi uh, ajutorul necesar pentru cererile de ofert, pentru licitațiile necesare din acest domeniu. În cele din urmă, dați-mi voie să vă spun care sunt uh, principale zone de potențial uh, pentru creșterea economică identificate printr-un studiu mckenzian uh, care este foarte cuprinzător și cei pe care îi interesează potențialul de creștere în Grecia ar face bine să citească acest studiu pe care o să vi-l trimitem. Principalele două zone, cum spuneam, sunt energia, mai ales energia solară. Ministrul pentru Mediul Conjurător um, se ocupă îndeaproape de acest potențial de folosire a energiei solare ca factor de creștere prin uh, proiectul Helios, deci, uh, pregătirile sunt deja avansate, dar întrebarea este dacă la scară largă energia solară se va bucura de destulă cerere și dacă vor exista destule contracte această chestiune nu și-a găsit încă o soluționare, dar uh, din punct de vedere tehnologic lucrurile sunt destul de clare. În Grecia energia solară este aproape competitivă uh, față de sursele uh, tradiționale de energie, deci din punct de vedere al Uniunii Europene, acesta este un avantaj enorm pentru Grecia <coughs> care trebuie să fie uh, folosit uh, din punct de vedere european. Turismul este cel de-al doilea sector uh, um, care a avut uh, o prestație foarte bună anul trecut, uh, chiar dacă situația economică nu a fost cea mai ușoară. Acest sector poate fi dezvoltat, mai ales prin programe de privatizare uh, dat fiindcă 50% din active reprezintă uh, active imobiliare, acestea ar, fi, ar putea fi folosite pentru a spori avantajul competitiv al uh, Greciei în domeniul turismului. Deci există o zonă de potențial care prin fondurile structurale putea fi folosite. Există și o perspectivă de creștere pe, pe viitor pentru Grecia, dar această perspectivă trebuie să fie materializată, trebuie să fie liberată în acest an pentru a avea o perspectivă mai bună pe termen mediu. Mulțumesc foarte mult în a da de a da cu, înainte de a da cuvântul uh, colegilor, uh, puteți să ne vorbiți puțin despre mandatul acestui grup de lucru special, care este rolul dumneavoastră pentru a lămuri lucrurile, fiindcă noi uh, ne închipuim că dumneavoastră veți rezolva totul, dar aș dori să ne spuneți mai multe despre mandatul dumneavoastră. Grupul de lucru are un mandat uh, dublu. În primul rând, uh, oferă asistență tehnică autorităților elene pentru a le permite să fie mai bine echipate, mai bine pregătite să facă față țintelor, obiectivelor stabilite de Troică în domeniul reformelor structurale. Acesta este principalul mandat și uh, ceea ce v-am spus despre mediul de afaceri se încadrează aici. Iar cealaltă uh, latură a mandatului este faptul că ajutăm Grecia să crească absorpția fondurilor structurale printr-o cooperare și coordonare foarte strânsă cu celelalte directorate generale răspunzătoare de fondurile structurale. Aș dori să-i informez pe colegi și că îl avem alături de noi pe uh, direct, vicedirectorul executiv de la DG Regio. Deci avem alături de noi și pe persoana de pe teren, deci dacă avem uh, alte întrebări comisiei, cred că ne va răspunde domnia sa, Rodi Crață, recomandă. Mulțumesc, doamnă președinte. <coughs> Și eu doresc să mulțumesc uh, uh, șefului grupului uh, de acțiune, domnul Leichenbach, uh, că este cu noi astăzi uh, aici. E o chestiune importantă nu numai pentru Grecia, ci și pentru întreaga Uniune Europeană. După cum știți, e și o problemă cu un grad uh, tehnic foarte ridicat știu care sunt problemele și provocările cu care ne confruntăm, pentru că uh, sunt grecoaică. Domnule Reichenbach, uh, poate că ar fi bine să ne dați mai multe detalii în legătură cu capitalul. Știu că Beiul a dat uh, împrumuturi, uh, că Beiul Uh, a dat o mână de ajutor uh, la proiectele mari, dar uh, ce puteți spune despre întreprinderile care sunt la început de drum, despre capitalul de inițiere a unei afaceri? Știți că economia este foarte economia este la pământ și știți că IMM-urile se închid unele după altele în Grecia. Uh, Grecia și-a luat angajamentul de privatizare. Vreau să știu cum decur lucrurile din punct de vedere instituțional pentru a uh, trece cu, uh, pentru a merge mai departe cu acest proces de privatizare. Lambert van Nistelrooy. Mulțumesc. Uh, în contextul uh, unei, schimb, <coughs> unei situații în uh, permanentă schimbare este bine să avem o imagine în detaliu a ceea ce se întâmplă. Așadar, anul trecut am trimis o delegație în Grecia atunci când procentele de cofinanțare fuseseră crescute. Și întrebarea a fost cum putem face față acestui lucru. Nu știu cum au folosit cum au fost folosiți banii eliberați din fonduri. Ați vorbit despre dezvoltare durabilă. Am, s-a vorbit despre uh, proiecte care trebuie să se bazeze pe criterii despre absorpție. Ce ne puteți spune? Uh, fonduri ale domeniului privat au fost uh, investite în Grecia. Ce ne puteți spune despre asta? Sunt niște tendințe îngrijorătoare în economie ați vorbit despre importanța sectorului energetic pe termen lung și se pare că atunci când uh, e vorba de investiții străine, se pare că uh, chinezii sunt uh, cei care se conturează tot mai mult la orizont ca investitor. Puteți să ne spuneți dacă uh, acești, acești investitori, cei care cumpără uh, întreprinderi în Grecia, uh, au venit și cu sume de bani mari? Îmi amintesc uh, cu cât bucurie grupul nostru a salutat crearea acestui grup. Orice economie care se află de ananghie are nevoie de un stimulent. Orice economie trebuie să creeze, să genereze creștere și să creeze locuri de muncă. Ar fi naiv din partea noastră să credem că uh, soluții la comandă se pot uh, găsi în câteva luni. Acestea fiind spuse, ar fi bine dacă am putea să transmitem mai multă speranță. Care este părerea noastră, domnule Reichenbach? Cei din uh, Grecia realizează că Uniunea Europeană încearcă să ajute la reconstruirea țării, acest uh, lucru nu este numai în interesul Greciei, ci este în interesul tuturor. Iată de ce este atât de important să creăm un climat de încredere, mai mult optimism pentru viitor. Cred că faptul că atâtea întreprinderi uh, din uh, Grecia par să nu aibă încredere în viitor, uh, este un semnal de alarmă. Iată de ce este important să uh, stimulăm încrederea întreprinderilor și populației elene. Și așa cum am spus uh, ieri, statele membre nu au ajuns încă la un consens în legătură cu uh, modificarea regulamentului pe baza actualei propuneri. Desigur, este o problemă pe care Consiliul va trebui să o rezolve. Sper că vor ajunge la un acord. Ce aș vrea să știu este ce putem face noi în Parlament pentru a ne asigura că uh, susținem acest mandat. Sunt uh, speranțe realiste de progres Poate că au fost folosite și metode neortodoxe, dar pentru prima oară există o largă majoritate uh, în uh, Parlament care dorește să susțină refacerea Greciei. Da, spune vorbitorul, în ceea ce privește finanțarea întreprinzătorilor care abia pornesc cu afacere, există o serie de instrumente pentru aceasta. Deci nu instrumentele potențiale ne lipsesc, ci <coughs> lipsesc posibilitățile reale ca băncile să disponibilizeze finanțarea necesară. E o problemă uriașă care până în prezent nu a fost depășită. Și, în general, pentru uh, sectorul întreprinzătorilor susținerea uh, prin investiții nu este cea mai mare preocupare în momentul de față. Cea mai mare preocupare este supraviețuirea. Băncile au redus uh, liniile de credit uh, de care s-au bucurat chiar și întreprinderile sănătoase din punct de vedere economic, dar care au trebuit să-și reducă portofoliul. Într-o primă uh, perioadă este nevoie de uh, capital rulant și uh, Comisia a făcut uh, o propunere și a primit un avertă da pentru o propunere care să vizeze finanțarea capitalului rulant. În ceea ce privește privatizarea, fondul care este responsabil cu vânzarea activelor grecești a fost uh, constituit. Există trei tipuri de active, întreprinderile publice, care reprezintă cam 15%. Există o serie de măsuri uh, instituționale și juridice uh, pentru pregătirea privatizării lor, care trebuie încă adoptate pentru cea de-a doua categorie și anume infrastructura, porturi și aeroporturi în mod deosebit. Există uh, în momentul de față o activitate de pregătire a măsurilor care sunt necesare pentru vânzarea acestora. Fondul Elen de privatizare Uh, primește asistență tehnică în acest sens și circa 50% o reprezintă categoria bunurilor uh, uh, imobiliare. E, se pune problema aici a menajerii teritoriului și a registrului funciar în ceea ce privește cadastru, trebuie să existe asigurări pentru viitorul proprietar că activul pe care îl dobândește ă, chiar ă, ă, este proprietatea sa. Și în această privință, împreună cu autoritățile olandeze foarte eficiente. Uh, grupul nostru a oferit uh, asistență. Așa cum am spus, uh, gradul de absorpție în Grecia a fost îmbunătățit, dar poate că colegul meu va dori să spună câteva cuvinte în această privință. în legătură cu scoaterea banilor din țara depozitelor, eh, sigur că asta poate să adauge problemelor cu care se confruntă băncile elene, nesolidaritatea, lipsa de solidaritate a sectorului privat eh, din eh, Grecia a afectat în mare măsură economia elenă, exportarea depozitelor înseamnă câteva zeci de miliarde, se vorbește de circa 50 de miliarde care au ieșit din țară. După cum am spus, asta presupune o șubrezire semnificativă a băncilor elene. În privința Chinei, Nu știu exact uh, care sunt uh, activele pe care le are China în Grecia, însă sunt principalii operatori în poșturile Elena, Elene. Privatizarea în această privință nu a făcut pași importanți. Nu s-au făcut uh, vânzări în acest sens către China dar s-ar putea foarte bine ca în sectorul energetic mari operatori din Europa să fie interesați de dobândirea de active în Grecia. E greu să vorbim despre o situație care comportă atâtea probleme nu numai economice, ci și politice, e greu să transmitem un mesaj al speranței într-un astfel de context. Eu asta încerc să fac, să transmit un mesaj al speranței de fiecare dată când mă aflu la Atena. Cu succes limitat, trebuie spus, și, și cu credibilitate limitată, între noi fie vorba, pentru că dacă nu există la un moment dat un punct de întoarcere, să vadă lumea că se schimbă ceva în bine, degeaba tot transmit eu mesajul meu de speranță, pentru că el nu poate fi fundamentat prin fapte. Și de aceea sper din tot sufletul că această lipsă de siguranță, această insecuritate economică poate fi extrasă din sistem și să reușim să desfășurăm PSI și MOU în mod eficient în următoarele două luni. Dacă acest lucru uh, se întâmplă și dacă toate calculele politice sunt corecte, vor exista alegeri în aprilie sau mai, lucru care nu va face decât să genereze o insecuritate sporită. Și în aceste condiții, vă spun eu, nu este deloc ușor să lucrezi, pentru că odată ce un guvern se apropie de finalul mandatului, își pierde din elan. Dar ca și până acum, pot să vă spun că sunt optimist vis-a-vis de ceea ce putem obține. și vis a -vis de participarea statelor membre la acest proces de îmbunătățire a capacităților de implementare în Grecia. Avem semnale pozitive din partea statelor membre și asta ne încurajează. Apoi, la fel ca până acum, sunt de părere că pentru Europa este cât se poate de important ca și într-un astfel de caz să nu abandoneze respectivul stat, ci să îl sprijine atât financiar cât și pe plan tehnic și prin intermediul fondurilor structurale, astfel încât acest stat să poată avea un viitor mai bun decât ultimii cinci ani pe care i-a traversat. Dacă Parlamentul poate să ne ajute, da. În mod clar, sprijinul dumneavoastră politic ne ajută pe noi cei de la Comisie, atât uh, atunci când mergem pe teren în Grecia, cât și la nivelul uh, task force-ului nostru, iar acest, această susținere politică se va reflecta și în, uh, se va fi reflectat și în, uh, și se va fi concretizat în propunerile comisiei și să știți că acest sprijin politic ne ajută mult. Sper că și statele membre văd în aceeași lumină această situație. Eu mai am câteva dubii, dar asta e. Pentru Grecia înseamnă mult că ne sprijiniți și dumneavoastră politic și sper să recunoască acest lucru și, stat, și statele membre până la urmă. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much for giving... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat uh, cuvântul. Aș vrea să mă refer la nivelul de absorție și realitatea în ceea ce privește fondurile structurale. Statisticile Uh, pentru anul trecut arată că gradul de absorpție este de 34,94% față de 33% uh, la sută în medie. În ceea ce privește federul, uh, gradul de absorpție este 39,65%. Dacă analizăm anul 2011 obiectivul bugetar, cererile de plată a ajuns la nivelul de 104%, ceea ce înseamnă că am uh, plătit 2,6 uh, miliarde de euro anul trecut Greciei. O altă zonă pe care ne-am concentrat foarte mult este închiderea uh, programelor din perioada 2000-2006. Anul trecut am reușit să încheiem toate programele FEDER 27 de astfel de programe, ceea ce este remarcabil. Asta a permis să, permitem, să plătim uh, în plus uh, Grecie 581 de milioane de euro. Dacă analizăm uh, realitatea, trebuie să spunem că mare parte a absorpției anul trecut a fost făcută, dată fiind că uh, uh, uh, rata de absorpție a fost de 85% și am avut uh, un top-up de 90%, ceea ce ne-a permis să atingem obiectivele acestea. Iată de ce ne-am uh, axat pe calitatea uh, cheltuielilor împreună cu grupul de acțiune. Acest task force a fost crucial, am lucrat împreună pentru a identifica domeniile care trebuie abordate imediat. O serie de succese pot uh, fi deja observate, mai ales uh, în zonele cu probleme. Cred că este important uh, să deblocăm fondurile pentru IMM-uri și, cum am spus domnul Reichenbach, fondurile există Prioritatea o reprezintă întreprinderile care abia își încep activitatea. Putem să presupunem că anul viitor uh, aceste fonduri uh, uh, vor fi plătite beneficiarilor final. Noi vrem să permitem ca rata de cofinanțare, partea de cofinanțare a băncilor să fie garantate și, de asemenea, este foarte important să rezolvăm în continuare uh, situația în ceea ce privește proiectele de concesionare a autostrăzilor, uh, în continuare o prioritate. Trebuie să conlucrăm uh, la lista proiectelor care a fost discutată cu comisarul Han sunt 181 de proiecte pe această listă. A, o misiune din, în ianuarie în Grecia uh, s-a asigurat că aceste proiecte vor fi puse în aplicare în continuare și suntem uh, optimiști pentru că numai două sau trei proiecte ridică semne de întrebare în momentul de față. Asta în ceea ce privește implementarea. S-a pus o întrebare în legătură cu situația acesteia. Cred că este important să recunoaștem faptul că fondurile de uh, fondurile structurale, politicile de coeziune sunt singurele care sunt folosite în momentul de față în Grecia pentru a readuce dezvoltarea în Grecia și rezolvarea uh, crizei. Uh, sistemul energetic uh, rămâne o prioritate. Vom vedea uh, că activitatea acestei, acestui grup de acțiune este într-adevăr o valoare adăugată. George Ostava. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc, domnule Reichenbacher, pentru încercările pe care le faceți pentru a salva economia noastră, oferind asistență tehnică în mai multe sectoare. Lucrați de mult pe problemele Greciei și aveți o cunoaștere adevărată a economiei elene. Aș fi foarte încântat dacă ne-ați putea spune mai mult despre noul instrument, despre partajarea gestiunea partajării riscurilor. Cât de important este acest instrument? Peter Zimon acum. Domnule Reichenbach, mulțumesc pentru explicații. Aș dori să mă refer mai întâi la prima parte a mandatului dumneavoastră și să vă adresez o întrebare. Reformele structurale sunt o premisă pentru creșterea economică și pentru activitatea economică, pentru buna funcționare a statului, Task Force-ul, așa cum ați spus și astăzi, a luat o serie de măsuri pe care le implementează la nivelul statului. V-am pus și data trecută o întrebare pe care doresc să o updatez. Sunt absolut convins că reformele structurale, reformele administrative dintr-un stat nu pot fi combinate cu o abordare pură de tip top-down. Atâta vreme cât sus totul funcționează, nu înseamnă că și jos totul funcționează. Nu înseamnă că în micile administrații funcționează totul, nu înseamnă că la nivelul municipalităților funcționează totul. Întrebarea mea este cum se implică celula dumneavoastră și care sunt posibilitățile pe care le vede de a avea și o altă abordare în afara de celei, în afara celei top-down, deci una bottom-up, astfel încât să oferim sprijin și nivelurilor de la bază, astfel încât să avem garanția că ceea ce se decide sus se aplică jos. Mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Reichenbach. Domnule Reichenbach. Pentru mine este foarte clar că dumneavoastră înțelegeți mai bine decât oricine altcineva care este situația în Grecia actualmente. Mulți cred în uh, sancțiuni politice și în disciplinare politică, dar dumneavoastră a spus de câteva ori că grecii nu mai sunt în măsură să poarte poveri atât de grele. Și aș dori să știu în ce măsură declarația dumneavoastră se reflectă în politicile pe care le desfășurați. A doua întrebare. În raportul dumneavoastră trimestrial privind Grecia, se vorbește despre implementarea proiectelor de mare prioritate, precum proiectele care vizează concesionarea autostrăzilor. Nu există niciun dubiu că Scopul este să se crească rata de absorpție. Ați vorbit despre crearea de 10.000 de locuri de muncă. Chiar la început ați spus asta. Dar cred că aici sunt câteva semne de întrebare. Mai întâi, care este direcția în care mergem când vorbim despre dezvoltare? Vorbim despre proiecte mari pe aici, pe acolo, Oare acestea vor îmbunătăți competitivitatea acestei țări? De ce promovați finanțarea astfel, unor astfel de proiecte mari, precum autostrăzile, în mijlocul unei crize, când utilizarea acestor autostrăzi, de fapt, scade, pentru că taxele de autostradă au crescut foarte mult și brusc nu mai sunt atât de multe mașini pe drum și astfel abandonați și proiectul, uh, proiectele feroviare. Politica troicăi în Grecia este aceea de a scăpa de două treimi din uh, rutele feroviare și acest lucru nu prea, nu prea se pupă cu politica de finanțare a Uniunii Europene. Știți foarte bine că transportul pe căile ferate au un impact mai mic asupra mediului și cred că este foarte important în secolul 21 să nu renunțăm la acest tip de transport. Care va fi abordarea dumneavoastră după 2013 și care este părerea dumneavoastră față de conținutul politicii de coeziune și ce efect va avea ea asupra viitorului țării mele? O altă întrebare se referă la autoritățile regionale și locale. Ați spus că reforma Calicratis ar fi una pozitivă. Cum putem să întărim autoritățile regionale și locale, cum să le consolidăm, mai ales când vorbim despre dezvoltare regională și despre creștere. Și cum putem să folosim implementarea acestei politici doar, nu doar la nivel național, ci și la nivel local și regional, deci la scară mai mică. Apoi vă rog să în, îmi explicați diferența dintre rolul dumneavoastră și rolul domnului Fuchten pentru că, din câte văd eu, domnul Fuchten se concentrează pe autorități locale și regionale. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Dați-mi voie să explic importanța instrumentului de partajare a riscurilor. După cum am spus, nu se dorește asumarea de riscuri suplimentare și nu există lichiditățile necesare pentru a ajuta la implementarea unor proiecte concrete. Mai ales când vorbim despre infrastructură, acesta este un blocaj extraordinar pentru că avem nevoie de finanțarea pe termen lung pentru proiectele de infrastructură și fără această finanțare pe termen lung, nici nu se poate vorbi despre o dezvoltare a rețelei de infrastructură. Deci, ideea de bază a acestui instrument de partajare a riscurilor este aceea de a oferi posibilitatea sectorului bancar și băncii europene de investiții să sprijine finanțarea proiectelor de infrastructură pentru a demara proiecte sau pentru a finaliza proiecte. Și în acest context voi răspunde imediat la întrebarea care mi-a fost adresată și anume de ce aceste concesionări de autostrăzi continuă când de fapt traficul este mult redus. Întrebarea este nu dacă dorim sau nu să demarăm aceste proiecte, ci mai degrabă dacă dorim să le finalizăm. Asta pentru că există contracte între concesionari care sunt uh, firme mari de construcție din Spania, din Germania, din Franța, care ar cere daune enorme statului elen dacă aceste proiecte nu ar fi duse la bun sfârșit. Deci ideea este nu să nu le facem ca să folosim banii pentru altceva, ci să le finalizăm sau să ne confruntăm cu solicitări de daune interese enorme. Asta e decizia pe care trebuie să o luăm. Și în această situație valoarea lor simbolică pentru Grecia este enormă și este absolut necesar să le ducem la bun sfârșit și instrumentul de partajare a riscurilor este piesa sine qua non în acest puzzle. Vedem o să vedem mai încolo dacă este o piesă suficientă, pentru că trebuie să se potrivească și altele în acest context. Au mai existat două întrebări și vis-a-vis -vis de necesitatea de a iniția reforme nu numai la nivel central, ci și la nivel re- regional și local. Poate că nu asta a fost prima noastră prioritate. Dar să știți că până în momentul de față nu există o imagine clară, așa cum există o imagine clară la nivel național din partea OCDE. Este un subiect foarte important pe care l-am tratat cu ministrul de interne. El răspunde pentru reformele administrative la nivel național pe acest domeniu și am identificat o serie întreagă de măsuri pentru a crește capacitatea municipalităților regionale și locale astfel încât proiectele să poată fi implementate și la aceste niveluri, dar să se rezolve în același timp și chestiuni importante precum gestionarea deșeurilor. Mă bucur foarte mult să vă pot comunica faptul că rolul acesta a fost preluat de Germania. Germania a promis că va coopera cu autoritățile elene, cu Ministerul de Interne, cu municipalitățile uh, regionale și locale, în sensul de a elabora un plan de acțiune care să se desfășoare sub autoritatea autorităților germane. și acesta se poate fi și implementat. Există acum o abordare concretă și a fost inițiată. I'm not really able to, to, uh... Nu sunt în măsură să vă descriu cu maximă claritate care este rolul domnului Fuchtl, dar înțeleg că există o adunare generală în cadrul căreia el joacă un rol foarte precis. Ce face dincolo de acest uh, rol pe care îl are acolo, nu cunosc. Vis-a-vis -vis de infrastructura feroviară, poate dorește colegul meu să vorbească despre acest lucru, care practic conduce task force-ul în esența sa și care este alături de mine, colega mea de fapt și asta pentru că a lucrat în cadrul comisiei și pe chestiuni de transport o bună bucată de vreme, deci știe să vă răspunde la această întrebare mai bine decât aș putea eu să o fac. În ce privește viitorul politicii de coeziune în Grecia, cu siguranță că acest subiect este unul foarte important. în cadrul căruia directorul general și autoritățile elene vor trebui să facă pregătirile necesare. Până una alta aș dori să mă concentrez sau să concentrez activitățile grupului de lucru pe capacitatea Greciei de a implementa. Pentru că Grecia este o țară plină de idei bune, cu multe planuri de acțiune senzaționale Este o țară care face întotdeauna propuneri extraordinare pentru îmbunătățirea situației și noi putem ajuta prin a ne asigura că toate acestea sunt puse în practică și prin rădăcini și se traduc cumva în economia reală și în felul în care este administrată ea. Vă mulțumesc foarte mult. Director Poppins and then Madame. Domnule director, la regional versus central, dacă ne uităm la cum sunt uh, gestionate fondurile și programele operaționale în Grecia, veți vedea că avem 5 programe naționale și 5 regionale. Deci lucrăm cu regiunile foarte mult, avem programe regionale și managementul are loc la nivel regional. Comisarul Han a vizitat Grecia și s-a întâlnit cu reprezentanții ai regiunilor și în programele noastre, inclusiv în cele regionale, avem o componentă de asistență tehnică, lucru care vine în întâmpinarea autorităților regionale de a în sensul de a absorbi fondurile mai bine. Și facem ca acest lucru să facă parte din programele noastre, tocmai pentru a viza necesitățile cu, pe care le au în ziua de azi grecii. Avem 181 de proiecte mari, dar aici sunt incluse câteva proiecte enorme, cu o importanță enormă, așa cum va și explicat domnul Reichenbach, vorbind despre proiecte TNT. Și în al doilea rând, de fapt este mai riscant să nu le finalizăm, pentru că sunt proiecte punte Acestea au fost, unele dintre ele au fost finalizate anterior și dacă nu le finalizăm și pe cele care au mai rămas, compromitem perioada anterioară, lucru care ar avea consecințe extraordinare asupra statului. E important să continuăm așadar, să le finalizăm. Și aș dori să mai spun că în programele noastre operaționale vorbim în principiu despre proiecte mari, nu doar de proiectele enorme. Lucrăm și cu autoritățile regionale ca să rezolvăm tot felul de probleme. Yes, uh, on the trains, uh, the upgrade of... În ceea ce privește trenurile, um, avem linii feroviare între Atena Petra, aici uh, avem o parte a proiectului 141 uh, și BEI a făcut o listă privind uh, infrastructura transfrontalieră, iar uh, colegul nostru de la BEI, alături de autoritățile elene, regio și alături de noi, analizează maturitatea proiectului și uh, dacă diversele companii feroviare implicate pot duce la bun sfârșit acest proiect. Deci analizăm, cum spuneam, maturitatea acestui proiect și fezabilitatea sa în cadrul ă, perioadei de programare existente, dar este vorba din, de unul dintre o, cele 181 de proiecte și la un moment dat va fi și finalizat. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că putem încheia acest subiect. Înțeleg că s-au făcut foarte multe, dar Aș vrea să vă spun că mai sunt și multe lucruri de făcut la Parlamentul European. Importantă este și întrebarea ce putem face noi, așa cum a spus și Constanța. Trebuie să finalizăm uh, instrumentul de partajare a, riscului, a riscurilor cât mai repede cu putință. Iar îngrijorările colegilor cu privire la faptul că Grecia între timp trebuie să se pregătească pentru viitor sunt uh, foarte clare, deci sperăm că uh, Comisia nu va lăsa lucrurile la voia întâmplării și va ține cont și de perioada de viitor, fiindcă toate aceste proiecte vor trebui continuate pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru toate informațiile furnizate. Îi, uh, și vă urăm uh, succes în desfășurarea activității grupului de lucru. Urăm și eh, Greciei succes. Ne-am încheiat lucrările, ne întâlnim peste o lună, la sfârșitul februarie, nu mi-am exact data, spune doamna președinte. La revedere!